Aprobarea ordinei de adoptarea ordinii de zi. Dacă nu sunt uh, obiecții, o considerăm uh, adoptată. Interpretarea uh, poate fi ascultată în toate limbile membrilor comisiei. Această sesiune din această după-amiază este transmisă pe internet. După întâlnirea comisiei din această după-amiază, toți membrii sunt invitați să participe la un atelier la care, uh, sponsorizat de colega noastră pentru o mai bună promovare a produselor culturale, urmată de un uh, bufet în zona Menuhin. Toți membrii Uh, comisiei sunt uh, invitați. Mulțumim, doamnă Petrovaneș. Vreau de asemenea să vă reamintesc, cum am făcut-o de altfel și rândul trecut, că toate aceste documente legate de uh, reforma PAC nu vor fi distribuite de acum încolo nu vor mai fi distribuite a doua oară, așa încât uh, vă rog să păstrați bine documentele pe care le-ați primit în acest dosar. Îmi cer scuze, se pare că sunt probleme cu tehnica. Dragi colegi, începem cu un uh, seminar uh, dedicat reformei PAC. Ne vom concentra asupra zahărului, sectorului zahărului și, în primul rând, vreau să îi salut pe cei doi uh, experți de astăzi, domnul Bert Smith, care ne va vorbi despre strat Um, strategiile pentru viitor, pentru producția de sfeclă de zahăr. Doctorul Smith ne va ajuta să facem această uh, opțiune în versiunea în limba germană de interpretare avem un brum foarte puternic o să încercăm să facem ceva. Ar trebui să funcționeze acum. Vreau de asemenea să o salut, salut pe doamna Nobel, consultant independent, care va prezenta uh, scenarii în legătură cu reforma pieței zahărului. Întâi vom asculta pe cei doi experți, după care vom uh, dezbate acest subiect în cadrul Comisiei. De asemenea, vreau să salut reprezentanții DG Agri. O să începem cu doctorul Smith, în primul rând. Pe 15 minute, eh? 15 minutes. 15 minute aveți la dispoziție. Mulțumesc. Ladies and gentlemen, Doamnelor și domnilor, domnule președinte, vă mulțumesc că m-ați invitat să prezint câteva informații în legătură cu studiile făcute de noi privind politica în domeniul zahărului în Uniunea Europeană. Aș dori să vă prezint următoarele baza prezentării noastre. Vreau să mulțumesc uh, uh, Ministerului Olandez al Afacerilor în Agricultură pentru că ne-a alocat un buget pentru această prezentare astăzi. Câteva informații în legătură cu studiul pe care l-am uh, făcut. Apoi vreau să vă prezint rezultatele uh, scenariului, analize, câteva explicații și, de asemenea, vreau să fac câteva remarci calitative în legătură cu probleme diverse, și anume planurile uh, de tip uh, soft landing și câteva recomandări, desigur, în încheiere. În primul rând, despre ce recoltă discutăm astăzi. Specla de zahăr este o cultură uh, care oferă 10 tone de zahăr pe uh, Uh, hectar și cu un conținut de zahăr 16%. După uh, recoltare se pot face mai multe produse, zahăr, dar și melasă, celuloză și bioetanol. Uh, un al, o altă cultură uh, importantă este trestia de zahăr. Brazilia, Africa de Sud, India, și uh, alte țări uh, sunt producătoare de uh, trestie de zahăr. Uh, după cum vedeți, uh, specla de zahăr uh, este o cultură pentru uh, un climat mai moderat. Există diferențe mari uh, între randamentul pe hectar între țări și fermieri. Există diferențe în ceea ce privește Uh, randamentul acestor uh, producții. Există diferențe mari uh, în prețul speclei de zahăr. Acestea sunt prețurile pe care le previzionăm pentru 2020 în cazul mai multor țări din Uniunea Europeană. Vedeți, sunt diferențe mari, o diferență între 27 euro în Austria, până la 42,5 uh, în Olanda. Asta înseamnă că agricultorii din diferite țări trebuie să facă față unor marje diferite. O să mă refer mai târziu la acest lucru atunci când voi explica care sunt rezultatele. Baza acestei uh, prezentări este un studiu făcut de Smith and de Bond Există și o versiune în olandeză, puțin mai extinsă, și un rezumat în olandeză. Și pentru astăzi am uh, schimbat uh, documentul axându-ne mai mult asupra țărilor și blocurilor de țări din Uniunea Europeană și nu pe țările de jos. Și am adăugat câteva remarci de ordin calitativ pe alte chestiuni, cum ar fi, de pildă, măsurile de atenuare a impactului de tip soft landing puteți uh, să descărcați uh, acest uh, raport de pe site-ul nostru. Aveți adresa acolo. Câteva remarci în legătură cu abordarea noastră. În studiul nostru am prevăzut care este suprafața cultivată cu, cu specle de zahăr, producția de zahăr pe companii, apoi importurile și exporturile în Uniunea Europeană, echilibrul de piață și, de asemenea, am făcut acest lucru ca țintă având anul 2020. Asta însemnând uh, stadiul final. Nu am intrat în detalii în legătură cu uh, etapele până la acea dată. Am făcut un uh, studiu, dar și un studiu pe model și am analizat trei scenarii diferite. Primul scenariu este scenariul de tip status quo. Asta înseamnă că sistemul de cote rămâne în vigoare Există și vor exista în continuare privilegii export pentru țările uh, ACP și țările cel mai puțin dezvoltate, LDC, care exportă zahăr în Uniunea Europeană. Pot să facă asta, au dreptul să o facă, nu sunt obligate să o facă. Nu am inclus în acest uh, scenariu acordurile rundei Doha sau Mercosur și am hotărât că în acest scenariu exporturile de zahăr din European ar fi limitate. Apoi, al doilea scenariu, tarifele uh, Doha. Se discută limitarea exporturilor pentru a pune capăt acestor exporturi printr-o scădere a tarifelor uh, cu 70%. Nu s-a stabilit încă, însă se discută acest lucru. Și în al treilea scenariu avem un scenariu lipsit de cote. Dacă tarifele, uh, tarifele scad, dar nu mai există cote, nu mai există limitări uh, de export pentru țările din afara Uniunii Europene. Aș dori să vă prezint câteva rezultate globale ale analizei uh, pe scenariu pe care am făcut-o. În primul rând, producția. Aici aveți ilustrată aveți ilustrat uh, echilibrul de piață parțial uh, al celor 27 de state membre UE în 2020 cifrele sunt în tone, milioane de tone de zahăr rafinat, Uh, cotă și industrial, deci zahăr industrial. Vedeți producția în 2009 în uh, cele 27 de state membre UE a fost de 15 milioane de tone. În scenariul status quo această producție este de 15,2 în scenariul 2, 2 scade la 14,9 și în scenariu fără cote crește la circa 16,8 milioane de tone în Uniunea Europeană. În același an, vedeți, importurile vor crește în scenariul status quo uh, vor scădea în scenariul 2, uh, doua, cu un uh, tarif vamal mai mic și vor scădea Uh, încă față de al doilea scenariu, în cadrul celui de-al treilea scenariu, la 5,7 milioane de tone. Exporturile sunt limitate în primul uh, scenariu, dar în uh, al treilea scenariu, fără cote, va crește la 2,2 milioane tone pentru cele 27 de state membre UE în 2020. Am uh, previzionat de asemenea și suprafața cultivată uh, cu speclă de zahăr uh, în 2020 pe 1000 de hectare. În scenariul status quo vor fi 1287 de, de hectare, toate acestea în cele 15 state membre, statele membre mai vechi. În statele membre mai noi, cifra este de 227.000 de hectare. În scenariul tarifelor scăzute doua, producția va scădea uh, puțin pentru că vor crește importurile, deci va scădea în tot blocul cu circa 1%. Dar în cel de-al treilea scenariu, producția și suprafața cultivată vor crește, vor crește cu circa 12% în statele membre mai vechi și cu circa 6% în statele membre mai noi. Aș dori să explic uh, câte ceva Uh, să dau explicații în legătură cu cifrele pe care le-am ilustrat adineauri. În scenariul status quo se poate spune că a avut loc o reformă timpurie, cea din 2006-2009. Această reformă a avut un impact puternic asupra prețului sfeclei de zahăr în Uniunea Europeană, dar și asupra cultivării sfeclei de zahăr și asupra companiilor prelucrătoare în Uniunea Europeană. Mai multe țări și companii uh, au dat uh, faliment, așa cum o să auzim și din următoarea prezentare. Echilibrul cerere-ofertă va duce la un preț mediu mai scăzut la zahăr în 2020, în uh, care uh, cota rămâne. Ne așteptăm totuși la o scădere a prețului de circa 12% în comparație cu perioada 2009-2010 prețurile mai scăzute la zahăr vor duce în general la o marjă mai mică pentru fermier. Câteva cuvinte acum despre scenariul cu un tarif scăzut doua. Ne așteptăm ca Brazilia să exporte mai mult zahăr către Uniunea Europeană. Prețul zahărului va fi mai scăzut decât în scenariul normal în scenariul status quo și exporturile de zahăr din țările ACP și LDC uh, vor fi mai puțin atrăgătoare și mai puțin dorite. Și ne așteptăm și la o ușoară uh, scădere a producției interne. Al treilea scenariu, fără cote, estimăm că producția de zahăr va crește cu circa 10% atât pentru consumul industrial cât și uh, pentru consumul casnic. Ne așteptăm la condiții de piață deosebit de favorabile și în majoritatea țărilor vom asista la prețuri ridicate pentru uh, sfecla de zahăr și o margine ridicată la nivelul fermelor. Asta înseamnă că în cele 15 state membre ale Uniunii Europene, statele mai Uh, vechi, producția va crește față de, țările, de statele membre mai noi. Prețurile în cadrul scenariului fără cote va scădea mai mult decât în scenariul doua și uh, prețul net al sfeclei de zahăr va depinde de prețul zahărului, dar și de eficiența uh, prelucrării transportului. Iată de ce există o diferență între statele membre mai vechi și cele mai noi. Statele membre mai vechi uh, au în general companii uh, prelucrătoare de zahăr mai uh, eficiente uh, și uh, veniturile de la alte produse, uh, melasă, celuloză, au și ele un efect asupra uh, veniturilor pe care fermierii le încasează. Efectul asupra veniturilor depinde de prețul sfeclei de zahăr plătit de companie, dar și de importanța relativă a sfeclei de zahăr în venitul total. fermele uh, vor avea în vedere suprafețe mai mari cultivate cu uh, speclă de zahăr, dar există și ferme pentru care specla de zahăr nu este o cultură foarte importantă. Eficiența la nivelul fermei este diferită. Tendința este crescătoare, însă, după cum am văzut, cifrele arată uh, diferențe mari între fermieri cu condiții comparabile. Am calculat acest lucru uh, mai exact pentru fermierii olandezi și observăm că unii fermieri vor avea o pierdere de venituri de 5% sau mai mult, pe când alții vor avea un venit constant, nemodificat. Acum câteva remarci calitative pe alte teme. În primul rând, așa cum am menționat anterior, nu am acordat atenției ă, acestui parcurs între 2012 și 2020, etapelor acestui parcurs. Ne așteptăm ca volatilitatea prețurilor să sporească. Acest lucru poate să aibă un efect asupra atractivității cultivării ă, speclei de zahăr și producției de zahăr. Uh, desigur, uh, eliminarea cotelor uh, este un proces de tranziție, dar o perioadă de tranziție mai scurtă va, nu va face posibil o adaptare rapidă la această stare. Deci, într-o perioadă de tranziție mai scurtă se va face o selecție foarte dură între țările mai puternice și mai uh, slabe, între companiile mai puternice și mai slabe. Am putea să spunem că o perioadă mai scurtă înseamnă o restructurare mai aprofundată Uh, acest lucru este bun pentru industria zahărului și pentru sectorul zahărului în general. Însă, acest lucru este defavorabil regiunilor mai slabe, unde se înregistrează șomaj, pierderea ale venitului și așa mai departe. Apoi o altă remarcă în legătură cu extinderea producției de zahăr. Aceasta face posibil ca fermierii și companii să își scadă uh, prețul de cost, pentru că pot să uh, producă mai multă sfeclă de zahăr pentru a uh, produce zahăr. Dacă acest lucru se întâmplă, va exista un uh, nou echilibru de piață, posibil la prețuri mai scăzute decât cele prognozate pentru că unii fermieri sunt foarte competitivi în cultivarea sfeclei de zahăr și în producția de zahăr, dar pe de altă parte există o dependență de prețul petrolului, pentru că zahărul poate fi prelucrat în bioetanol de asemenea, al grâului, care poate să fie și el o sursă de bioetanol, și asupra altor piețe. Deci, este foarte greu să facem prognoze foarte precise, dată fiind dependența de atâtea tipuri de preț și de atâtea piețe, care sunt mai mult sau mai puțin volatile. În general, ne așteptăm la un preț mai scăzut, la un nivel de preț mai scăzut în scenariul status quo acest lucru uh, este defavorabil uh, substituțiilor de înlocuitorilor de zahăr. Piața zahărului va deveni mai flexibilă decât este acum. Aceasta va însemna, probabil, că și politica comunitară în domeniul zahărului trebuie să devină flexibilă. Apoi, o remarcă legată de acele măsuri de tip soft landing, de atenuare, pe care le discutăm. În acest caz, o extindere eh, treptată, o rată de extindere treptată a cotelor naționale. Aceasta va face necesară o restructurare eh, și pe termen scurt ea va fi favorabilă. Eh, dar prețurile zahărului vor scădea atunci când cotele vor fi eliminate. Acest lucru poate să fie un dezavantaj pentru că acele vor exista întreprinderi care vor fi tentate să uh, facă afaceri în afara Uniunii Europene uh, din acest motiv. În final vreau să fac câteva recomandări. Dacă runda Doha se încheie cu un acord, ceea ce nu este sigur acum, atunci uh, e bine să se elimine sistemul de cote în același timp pentru că acest lucru dă posibilitatea întreprinderilor și fermierilor să se extinde și să devină mai eficienți. Este important, important de asemenea să se facă o, o distinție între efectele pe termen scurt și pe termen lung ale întârzierii cu care sunt eliminate cotele sau cu care sunt aplicate măsuri de tip soft landing. Aș dori să spun că merită să ne gândim la faptul că prețurile minime la zahăr și la sfecla de zahăr trebuie să fie menținute pentru țările mai slabe și regiunile mai slabe uh, din Uniunea Europeană. Și a patra recomandare pe care doresc să o fac este important să facem o distinție între uh, efectele de bunăstare macroeconomică ale eliberării, uh, eliminării, mă scuzați, acestor cote și liberalizare. Și asta în comparație sau în raport cu efectele economice și sociale la nivel regional sau în cadrul și în afara Uniunii Europene. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc să fiți înțelepți atunci când analizați această situație. Vă mulțumesc. Grazie, grazie, dottor Schmidt. Mulțumesc, domnule Smith, domnule Dr. Smith. Această prezentare cu siguranță va oferi impulsul unor discuții foarte interesante, a unei dezbateri fructuoase ulterior. Nu știu dacă ar trebui să le dăm cuvântul imediat colegilor, pentru că mai există o a doua prezentare care ne așteaptă. Este vorba despre prezentarea doamnei Joan Noble. Domnule Joan Noble, aveți cuvântul, puteți să completați prezentarea antevorbitorului și apoi vom deschide dezbaterea. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnilor și domnilor pentru că m-ați invitat la workshopul din această după amiază. Producătorii de zahăr europeni sunt uh, foarte protejați. Există uh, tarife de import uh, foarte protejate la nivel mondial. Și uh, zahărul care este importat uh, se bazează pe niște acorduri preferențiale. Uh, de asemenea, exporturile sunt limitate prin OMC în anul 2006 a fost inițiată o reformă foarte importantă, astfel încât să se abordeze problemele anilor viitori și în contextul în care exporturile erau limitate. De aceea cred că merită să ne uităm la reforma din anul 2006 și să discutăm despre faptul dacă a fost un succes sau a eșuat. Obiectivul acestei reforme a fost de a reduce cotele de producție cu 6 milioane de tone s-a reușit o uh, reducere a unei produ- uh, producției, producției cu 4 milioane de tone, iar um, media a fost uh, redusă numai cu 2 milioane de tone. Înainte de a începe reforma, Comisia Europeană a realizat o evaluare, un studiu de impact, pentru a vedea ce se va întâmpla dacă vor fi reduse prețurile în Uniunea Europeană. Și din acest grafic puteți observa că prețul de referință din anul 2009-2010, care a fost analizat, uh, prevedea o reducere a producției cu 8 milioane de tone, dar producția nu a scăzut atât de mult. Prețul raportat în uh, iunie 2012, deci anul acesta, este de peste 700 de euro pe tonă. Acest lucru explică parțial producția mai mare. Bun, acum să vedem uh, dacă este vorba despre un succes sau un eșec. Iată, uh, prețurile de pe piața Uniunii Europene sunt mai mari acum decât înainte de reformă. S-a dorit uh, creșterea acestor prețuri pentru a um, ajuta sectorul. De asemenea, s-au acceptat importuri de 3,5 de tone. Niciunul dintre aceste așteptări nu s-a materializat. Au existat probleme de alimentare pentru uh, industria alimentară. Politica este foarte puternic reglementată și, de asemenea, a existat o restructurare și o consolidare a industriei din acest domeniu acest slide vă arată care este situația actuală. 18 țări au o cotă de zahăr, 9 țări uh, au o cotă de izoglucoză, iar în 8 țări există um, rafinării full-time. De fapt, este vorba despre șapte țări care se găsesc în uh, zone deficitare. Dacă este să analizăm politica din anul 2015, începând cu anul 2015, doresc să subliniez că vor exista câteva constrângeri. În primul rând, OMC, uh, respectiv uh, OMC-ul va impune o limită de export asupra comerțului. De asemenea, vor exista niște angajamente uh, în domeniul importului. De asemenea, va trebui să ținem cont de costurile bugetare, de situația economică și de volatilitatea piețelor. Există o limită de 1,3744 milioane de tone a zahărului care poate să fie exportat sub formă de zahăr subvenționat. Comisia a spus că această limită poate să fie mai mare de atât. Însă ce se întâmplă dacă prețurile uh, vor fi mai reduse decât cele din Uniunea Europeană? Exporturile pe care le-ați putut observa în anul 2009, 2010, respectiv 2010-2011, sunt mult mai mari decât uh, limita uh, respectivă menționată anterior. Și acest lucru a fost posibil pentru că uh, prețul mondial a fost mai mare, respectiv prețul de referință este cel pe care îl vedeați indicat cu verde. Uniunea Europeană nu a reușit să exporte tonajul respectiv la prețul uh, asumat. Următoarea constrângere se referă la angajamentele de import. Comisia a anticipat că 3,5 milioane de tone de zahăr crud vor uh, veni din țările ACP, respectiv din țările LDC, în baza acordurilor uh, economice cu aceste țări. De asemenea, există zahăr care vine din Balcani, 28, 380 tone, și, de asemenea din, al, din alte destinații vorbim și de cota CXL de 618.000 de tone. Și sigur că vor intra, va intra zahăr și din alte țări. Pe moment ne bazăm pe aceste acorduri de liber schimb. Următoarea constrângere se referă la volatilitatea pieței mondiale. Zahărul este marfa cea mai volatilă. Iar fermierii și industria de procesare trebuie să-și asume un risc pe scena pieței mondiale. Acest grafic vă arată prețul mondial care uh, scade la nivelul prețului din 1969, iar linia roșie vă arată ce s-a mai întâmplat pe uh, în piața mondială, iar cea verde în Uniunea Europeană. Se vede din linia verde că prețul a fost stabil pentru o perioadă de ani, dar prețul nu a mai urcat niciodată așa de mult ca în anii 70. Este o marfă cât se poate de volatilă, după cum spuneam, și va fi și mai volatilă acum când uh, Uniunea Europeană nu mai este un exportator atât de mare. Iată, acest grafic vă arată volatilitatea zilnică, deci riscurile sunt foarte mari. Următoarea constrângere se referă la situația economică la nivel mondial. Vă sugerez uh, să construiți o uh, industrie alimentară cât se poate de solidă. Pentru că, dacă este să privim la legislație, toate părțile interesate trebuie luate în considerare. De asemenea, se pune întrebarea încotro va lua euro, pentru că, respectiv, cursul uh, dolar-euro. Este important care va fi raportul, dacă va uh, scădea la 25 de cent sau va crește și mai mult. Uh, pentru că vorbim aici despre o marfă care se bazează pe acest uh, raport de schimb. Ultimul, ultima constrângere se referă la costul bugetar. Acesta trebuie să fie neutru, este singurul meu comentariu. Așadar, când se legiferează regimul zahărului pentru anul 2015, trebuie să vedem care sunt obiectivele. Primul obiectiv este de a le oferi fermierilor um, un standard de viață corect. Acesta este un standard fundamental uh, care trebuie oferit în baza PAC. Trebuie să existe un preț minim, eventual, și niște aranjamente contractuale în uh, cadrul unei industrii consolidate. Pentru că toate aceste procese trebuie să fie corecte. Există competiție importantă uh, care constă în culturile alternative. În al doilea rând, trebuie să ne gândim la o industrie a zahărului durabilă. Cei care procesează zahărul trebuie să fie în stare să intre în concurență pe piața mondială. Acest lucru poate să reprezinte o dificultate când prețurile la nivel mondial sunt scăzute, pentru că uh, există posibilitatea de a crește importurile în baza unor noi acorduri de liber schimb, respectiv dacă prețurile la nivel mondial ar scădea. Obiectivul 3 o ofertă garantată pentru o industrie alimentară puternică în Uniunea Europeană, respectiv o industrie non-food în creștere, de exemplu biocombustibilii. Acesta este un obiectiv important al PAC și a fost subliniat și de către Comisie în raportul său din 2010 și în raportul privind PAC 2010 reforma zahărului uh, din 2000 a neglijat aceste aspecte, de aceea au existat probleme pentru industria alimentară care a încercat să găsească surse de furnizare în acest domeniu. Până în anii 70 au existat de asemenea probleme, pe vremea aceea însă exista un deficit de zahăr la nivel mondial. Acum nu mai există, însă au existat dificultăți în a aduce zahărul pe piața Uniunii Europene din cauza tarifelor foarte mari și uh, din cauza modului în care Comisia a gestionat piața. Există dificultăți foarte mari care trebuie rezolvate. Obiectivul 4 prețuri corecte și stabilitate pentru producători și pentru consumatori, prețuri corecte pentru fermieri și pentru uh, procesatori. Acest uh, grafic vă arată prețurile de import din țările ACP. Linia albastră prezintă uh, prețul la zahăr rafinat ACP, iar cea galbenă prețul la zahăr crud. De asemenea, se vede uh, prețul de referință care este indicat de linia verde. Cele două vârfuri, uh, pe partea stângă a graficului, se referă la cantități foarte mici, deci ar putea să fie neglijate. Însă, haideți să vedem ce se întâmplă pe partea dreaptă a graficului cu această linie albastră. Voi reveni asupra acestei uh, teme într-un minut. Prețul uh, industrial la zahăr Acum a scăzut mult mai mult, însă, la un moment dat, uh, pe parcursul reformei, a existat o problemă, pentru că a existat o problemă de furnizare a zahărului, care a dispărut însă acum și lucrurile sunt mult mai orientate către piață. Prețul uh, pentru industria alimentară pe piața internă și pentru retail și consumul de retail, prețul uh, a scăzut, iată, puteți vedea linia albastră, uh, a scăzut uh, raportat la linia verde, care este prețul de referință în urma reformei din 2006, însă a început să crească cu anul 2009. Uh, și de acolo au apărut și problemele. Puteți să observați că există o curbă ascendentă, prețurile au fost foarte volatile în 2010-2011, Comisia nu a recunoscut acest deficit de stoc și prețul a urcat până la 900 de euro, după ce fusese înainte la 600 de euro. Din păcate, acest grafic nu ne arată toată imaginea de ansamblu, însă acestea sunt prețurile care au fost raportate de către comisie. Următorul obiectiv ar trebui să fie să sporim competiția pe piața unică. Aceasta a fost o zonă care a fost uh, subliniată și în ultimul raport. Este un aspect dificil, pentru că este o industrie foarte puternic consolidată și așa trebuie să fie. Patru uh, țări dețin 70% din cotă, iar uh, aceste procese, cinci dintre ele, domină piața. De aceea trebuie să ne asigurăm că există o diversitate a îndulcitorilor trebuie să ținem și de uh, cont și de izoglucoză și de alte tipuri de îndulcitori. Sigur că există o diversitate, dar trebuie să existe și concurență corectă, loială, între toți producătorii de uh, îndulcitori. Obiectivul 6. Respectarea mediului. A existat o, o reducere mare în ceea ce privește utilizarea de pesticide și fertilizatori și sigur că în felul acesta se încurajează îmbunătățirea randamentului. Obiectivul 7 este de a simplifica această politică și de a o face mai transparentă. Reforma din 2006 a simplificat sistemul de cote, iar managementul pieței de la această reformă a devenit mai complex și mai puțin transparent. Nu se aliniază oare această politică la politica din domeniu? Iar uh, ultimul punct, există și o problemă cu um, procesarea uh, uh, produsului la vamă, procesare activă și um, se propune această restricționare a IPR, a Inward Processing Relief, astfel încât uh, problemele uh, în domeniul exportului să fie limitate. Care sunt uh, așadar opțiunile pentru reformă? Am uh, prezentat cinci opțiuni. Prima dintre ele și a cincea sunt importante actualele deficiențe trebuie rezolvate, trebuie depășite, deci trebuie să existe niște schimbări până în 2015 pentru a găsi soluțiile potrivite. De asemenea, este foarte puțin probabil ca Uniunea Europeană să dorească să renunțe la protecție întru totul în uh, afara OMC. Așadar, întrebarea care se pune este dacă să păstrăm în continuare cotele sau nu. Avantajele Există, dar există și dezavantaje. În primul rând, un dezavantaj este că sunt protejați în continuare producători ineficienți și că piața este distorsionată. Dacă ne gândim la anul 1968 și la cote, um, pentru că cotele au o tradiție îndelungată, cotele s-au oprit la nivel uh, de țară individuală și nu au mai fost extinse, chiar dacă s-au înregistrat randamente puternice. Puteți vedea aici câteva țări, Franța, Olanda, Danemarca, Belgia, Austria, toate produc uh, mai mult decât se consumă. Acolo producătorii au fost eficienți, ceea ce este bine, dar există și țări care au un uh, randament de producție mare, dar care prezintă deficite la fel de mari, iar sistemul de cote restricționează uh, acest sistem. Acest lucru duce la prețuri mai mari, mai ales în anumite părți ale Uniunii Europene. De asemenea, împiedică noile intrări pe piață în sistem, restricționează competiția, um, solicită, necesită un management de piață foarte complex și creează foarte multe probleme. Care sunt așadar avantajele? Dacă doriți să protejați uh, fermierii cu uh, randamente mai scăzute și care provin uh, din zonele mai defavorizate, atunci trebuie să existe un spațiu pentru importuri. De asemenea, cotele protejează împotriva instabilității pe piața internă și oferă o stabilitate a prețului mai mare, presupunând că există o disponibilitate a ofertei. Deci dacă este să vorbim despre avantaje și dezavantaje și să păstrăm cotele, haideți să vedem care sunt modificările care trebuie făcute. Comisia Europeană trebuie să reacționeze rapid la um, sub și ofertă. Trebuie să reacționeze suficient de rapid la um, oferta deficitară. De asemenea, trebuie să extindă cota uh, și sistemul de cote pentru a acoperi rafinăriile și a asigura un uh, lanț de alimentare solid. Trebuie să monitorizeze prețurile în continuare și să ia măsuri atunci când prețurile cresc prea mult. Pentru că controlurile trebuie să ofere protecție producătorilor, dar trebuie să existe o protecție și a consumatorilor, pentru că piața este foarte puternic consolidată. Este așadar foarte important să existe um, suficiente surse de îndulcitori, astfel încât să nu existe o dominanță a unor producători pe piață. Așadar, în concluzie, problemele de pe piață au apărut de la ultima reformă și trebuie abordate odată cu inițierea următoarei reforme. Trebuie să ne îndreptăm către o piață mai liberă pe termen lung, în concordanță cu organizarea comună unică a pieței. De asemenea, trebuie să existe mai multă competiție, astfel încât consumatorii să nu aibă de suferit. Vă mulțumesc pentru atenție! Bine, anche signora Joan Noble. Mulțumesc foarte mult, doamne Noble. Cred că am primit foarte multe idei interesante pentru dezbatere și vom începe imediat. Eh, děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat obou. Mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc ambilor experți pentru prezentările lor. Cred că reforma regimului special pentru zahăr este un subiect foarte controversat. Am o întrebare legată de prima prezentare. Estimările pentru producția din 2020. Oare puteți să ne explicați ce metode ați folosit pentru a face aceste estimări cu șapte ani înainte? și care este marja de eroare pe care ați folosit-o? Și în ce măsură sunt probabile aceste estimări? Eu sunt pentru eliminarea sistemului de cote. Consider că există argumente uh, pentru acest lucru, pentru această eliminare. Dar mă tem că nu putem să operăm cu argumentele pe care le-ați folosit. Mulțumesc, do doamna Eranț. Thank, thank you very much. I thought that was a most... Domnul Eranț, mulțumim foarte mult. Au fost niște prezentări foarte interesante și mai ales mi-a atras atenția diferența uriașă de preț, de 50% uneori. atunci când cotele vor dispărea, se spune că țările cu un randament scăzut își vor pierde recoltele. În Marea Britanie noi nu ne considerăm o țară cu un randament scăzut, dar ce s-a întâmplat? Ne-a fost blocată producția, practic, pentru că am uh, urmat semnalele din partea UE și ne-am închis fabricile. Deci noi dorim să profităm de această eliminare a sistemului de cote. Dar nu, va, nu se va întâmpla peste noapte. Ne va lua câțiva ani să reconstruim fabricile și infrastructura industrială și cred că am fost tratați într-un mod nedrept. Am urmat regulile, am făcut ce trebuie, am închis fabrici, am disponibilizat oameni. Deci vom avea de suferit în urma unei schimbări atât de bruste, bruște. De asemenea, a fost interesant să aud că există o mare cerere pentru um, zahăr. Și nici nu ne-am fi gândit în, în Marea Britanie, pentru că uite câte fabrici am închis. Dacă ar fi fost o cerere așa de mare, rafinăriile ar fi avut um, foarte mult de câștigat. Din cauza politicilor UE există restricții la importul de zahăr. Trebuie să permitem uh, principalului nostru producător să poată importa zahărul de care are nevoie pentru a crea locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Agnew, doamna Erans și apoi domnul Dese. Mulțumesc foarte mult! Doresc să mulțumesc vorbitorilor pentru prezentările lor. Nu sunt întru totul de acord cu tot ce s-a spus. Cred că după reforma din 2007 avem acum următoarea situație. Avem o problemă cu răspunderea. Multe uh, investiții au fost făcute și apoi uh, producătorii au avut de suferit în urma deciziilor UE. a fost vorba despre, este vorba despre o restructurare traumatizantă, de aceea consider că este nevoie de timp pentru a vedea care va fi profitabilitatea ei. În um, Spania, referirea la 2020 este una corectă, dorim să vedem estimări până la acea dată și dorim să aflăm care sunt măsurile pe care le pot lua producătorii și agricultorii imediat dacă vor să schimbe ceva. Deci avem nevoie de câteva măsuri intermediare pentru a amortiza investițiile făcute și pentru ca oamenii să aibă posibilitatea de a exploata suprafețele și rafineriile mai bine. Pentru că astfel ei pot să știe că afacerea lor are un viitor. Deschiderea completă la piață, fără niciun fel de soluție intermediară, ne-ar putea duce la probleme de ofertă. Acest lucru îl vedem deja în această industrie și cu uh, companiile din, din, industria alimentară. Vedem că există o penurie de zahăr și dacă ne concentrăm doar pentru oferta din, pe oferta din țări terțe, atunci vom avea probleme cu oferta și oferta și vom avea și prețuri mai mari. În consecință, și acest lucru va afecta consumatorul în cele din urmă. Credeți că este foarte important să ne uităm la contextul internațional și, în cadrul acestui context, trebuie să înțelegem că și țările terțe, terțe trebuie să își uh, susțină acest sector al zahărului. De exemplu, Brazilia oferă sub, uh, subvenții pentru producția de bioetanol de asemenea, va exista o rezervă obligatorie pentru trestie de zahăr destinată producției de bioetanol și acest lucru va dura. Și alte țări precum China au uh, politici în favoarea producției de zahăr și Uniunea Europeană nu poate să rămână în urmă. Trebuie să ne ridicăm la nivelul cerut de consumatori și producători. De aceea doresc să îi întreb pe vorbitori de pe Uh, experți dacă există vreo analiză uh, cu privire la contextul internațional. Mulțumesc, domnul Des. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și pentru cele două prezentări care au fost uh, foarte interesante și au conținut cifre interesante. Observ că însă eu privesc lucrurile cu un ochi ceva mai critic. Aici se spune că putem discuta despre evoluția lucrurilor până în 2020, însă eu am rezervele mele. Nu cred că putem uh, pre- face o asemenea prognoză. Îmi amintesc, acum 10 ani, în Germania exista o um, industrie foarte puternică a oțelului. Și s-a spus că din Brazilia, din Corea, din China uh, va intra, va fi importat oțel atât de ieftin încât uh, Germania nu va mai face față. S-au închis o fabrică, o uzină după alta, chiar și în circumscripția mea electorală. Totul s-a delocalizat către China. Ultima uh, uzină a fost închisă în Germania pentru că în alte țări se produce la prețuri atât de mici. Care a fost consecința? Au fost închise toate uzinele, iar noi am devenit dependenți de importuri. Într-un an de zile, prețurile la oțel au crescut cu 400%, iar toți ceilalți care vorbi să până atunci, își bătuseră gura, de la ei n-am mai auzit nimic iar cei care și-au construit case, consumatorii, de cei care utilizau oțelul, ei au trebuit să plătească această factură pentru că s-au făcut niște calcule eronate. Sigur că se poate vorbi, însă eu întreb pe experți cum ar reacționa într-o asemenea situație. Dacă eu aș fi, să spunem, un producător brazilian de zahăr și e vorba despre 18 producători brazilieni care domină piața mondială. Dacă Europa ar uh, hotărâ să se abolească această cotă, um, sunt, oare uh, culturile din Brazilia s-ar extinde puternic, iar zahărul ar fi avea un preț mult mai mic și consecința ar fi că fabricile de zahăr din Europa ar fi aduse la faliment și s-ar repeta istoria oțelului. Nu știu dacă estimările sunt corecte sau nu, dar mă întreb dacă experții, cei care fac aceste studii, își uh, asumă răspunderea pentru asemenea evoluții ale prețurilor. Pentru că lucrurile stau la fel în sectorul zahărului, precum și în al oțelului. Odată ce o piață este închisă, ea nu se va mai redeschide. Al doilea aspect care mă îngrijorează și sunt recunoscător pentru afirmația care a fost făcută. S-a spus că dacă nivelul de preț este redus în continuare, atunci uh, pentru statele ACP uh, lucrurile vor deveni mai puțin atrăgătoare, respectiv necesitatea va scădea. Mie mi-ar părea rău dacă um, țările ACP ar avea de suferit, pentru că aceste țări, ACP, față de uh, țările, față de Brazilia, nu au niciun fel de șansă, nu reușesc să facă față producției din Brazilia. Au această situație ca și europenii. În ceea ce privește producția de zahăr din 2007-2008, nu am observat că industria procesatoare ar fi plătit și un cent către consumatori. Nu am observat ca un produs în care, care să conține zahăr să se fie ieftinit cu vreun cent. Deci consumatorii nu au beneficiat de această scădere a prețurilor. În ceea ce privește uh, alimentele pentru consum, mă bucur că s-a abordat această temă, pentru că cred că, în ceea ce privește zahărul, contribuabilii europeni uh, nu au plătit mult, pentru că avem taxe vamale de import și acesta este unul dintre produsele de care beneficiază Uniunea Europeană, pentru că, practic, nu trebuie să plătească niciun fel de taxă suplimentară. Și dacă este să ținem cont și de mediu, eu am fost de multe ori în Brazilia, și dacă este să ținem cont modul în care se prelucrează acolo zahărul și cum se uh, agresează mediul, atunci nu cred că putem să comparăm modul de producere și procesare a zahărului din Brazilia cu cel din Europa. Vreau să protejez și Comisia într-un, în ceea ce privește un anumit aspect, ceea ce nu se întâmplă adesea în cazul meu, însă dacă este să spunem că Comisia ar fi acționat prea puțin, atunci nu sunt de acord cu această afirmație. Comisia a acționat foarte mult în acest domeniu și, după părerea mea, Cauza pentru eșec au fost speculațiile foarte mari. S-a speculat că pe piața liberă zahărul va fi la un moment dat mai ieftin și nu a mai existat Așa ceva nu s-a întâmplat. Deci nu comisia a fost de vină pentru ceea ce s-a întâmplat, că nu a existat acest zahăr la preț scăzut. Eu cred că Comisia a reacționat bine la fiecare criză și cred de asemenea că este bine dacă în acest mandat vom decide cum să stea lucrurile în acest domeniu, respectiv ca reforma în domeniul zahărului să fie prelungită până în 2020, iar colegii din următorul mandat, care trebuie să muncească și ei, să decidă ce să se întâmple din 2020 încolo. Putem să așteptăm să vedem care sunt evoluțiile până în 2017-2018 și apoi se va putea decide mai orientat în funcție de evoluțiile de pe piață. Mulțumesc, domnule Des. Domnul Stoianov are cuvântul, dar înainte trebuie să-i răspund domnului Des. În Italia, din cauza reformei la regimul zahărului au fost închise cinci fabrici de procesare. Și acum oamenii plătesc un preț mai mare, dublu față de prețul dinainte. Deci cred că estimările au greșit undeva, domnul Stoianov. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare pentru ambii, am întrebări de fapt pentru ambii experți. Stimați oaspeți, îmi cer scuze dacă nu vă pronunț numele corect. Nu cred că trebuie să fim ipocriți. Una dintre cele mai arzătoare chestiuni din Europa este faptul că avem două industrii care au un conflict foarte mare în ceea ce privește temeiul juridic. Unii produc zahăr din sfeclă și alții din trestie de zahăr. Și aceasta este principala problemă, pentru că aceste două produse sunt, pentru că aceste două industrii uh, primesc un tratament diferit în ceea ce privește temeiul juridic. Deci, în primul rând, în ceea ce privește prezentarea domnului Smith, se bazează pe producția de, de sfeclă de zahăr. Ați spus, domnule, că dacă este eliminat sistemul de cote, producția va crește și acest lucru este bun pentru industrie, dar în raportul dumneavoastră nu am văzut nicio defalcare. Adică, cum ar putea să afecteze producția eliminarea cotelor? Sau invers. Deci am văzut un ansamblu, o privire de ansamblu a felului în care se vor îmbunătăți lucrurile dar știm de fapt că există țări care nu pot să folosească trestia, sfecla, sfecla de zahăr pentru a produce zahăr. Deci, dacă reforma va duce la îmbunătățiri doar pentru cei care folosesc sfeclă de zahăr, acest lucru înseamnă că unele țări din Uniunea Europeană nu vor putea să își satisfacă propria cerere. Și acest lucru ar avea un impact negativ asupra cetățenilor, pentru că dacă nu uh, satisfaci cererea, prețurile cresc. Deci, întrebarea mea este, dacă avem o astfel de, de defalcare, argumentele dumneavoastră vor ține? Dacă da, acu, atunci cum va fi afectată producția de zahăr, fie că e vorba de zahăr din trestie de zahăr sau din sfeclă de zahăr? Mai am o întrebare. Pentru doamna Nobo, nu avem uh, graficele dumneavoastră uh, pe hârtie și nu am putut să văd foarte clar ce era pe diapozitiv. V-aș ruga să ne dați pe hârtie uh, graficul suplimentar pe care l-ați prezentat, pentru că altfel nu vă putem urmări argumentul. În țara mea nu se produce zahăr, în Bulgaria, deci am nevoie de explicații suplimentare. Vă pot asigura că Bulgaria poate să producă un milion de tone de zahăr. Și Bulgaria nu folosește această capacitate, folosește doar 10% din capacitatea pe care o are, pentru că nu poate să importe materia primă. Pentru că în Bulgaria, deci astfel în Bulgaria nu put, și noi în Bulgaria nu putem să producem uh, trestie de zahăr, um, sfeclă de zahăr, îmi cer scuze. Deci Bulgaria, după cum am spus, are capacitatea de a fi producător de zahăr. Și v-ați contrazis atunci când ați spus următoarele. Ați spus odată că zahărul ra- rafinat suferă din cauza tarifelor mari la import. În al doilea rând, ați spus că sistemul de cote trebuie să fie eliminat și apoi a, a, îmi cer scuze, a spus că trebuie să existe cote, dar trebuie să a, existe și importuri pe de altă parte. Și apoi ați spus că este nevoie de subvenții pentru uh, zahărul rafinat. Dați-mi voie să vă spun că rafinăriile sunt o afacere bună și asta conform spuselor dumneavoastră. Deci cum putem să avem concurență dacă avem și tarife mari la import și cote? Ancora molti iscritti a parlare, magari se riusciamo a contenere i tempi. Există încă alte intervenții care urmează, domnul Laran și apoi următorul. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc celor doi experți pentru prezentările excelente. Se pare că există un consens între cei doi vorbitori că scenariul status quo nu este calea de urmat, ci uh, depinde de uh, ritmul uh, refortei și de cât de repede ne mișcăm către un scenariu în care aceste cote să fie eliminate ce uh, se uh, creează pentru a asigura un soi de uh, plasă de siguranță pentru producători. Aș vrea să mă întorc însă la o chestiune legată de prezentare, în special legat de ultima reformă. Potrivit previziunilor Comisiei, după ultima reformă, producția de sfeclă de zahăr uh, a scăzut cu 6, uh, la, uh, cu 6 milioane de tone. Dar acest lucru nu s-a întâmplat. S-a previzionat de asemenea faptul că prețurile în Uniunea Europeană vor scădea și de fapt s-a produs exact uh, contrariul. Cele trei previziuni uh, făcute de comisie atunci când, au lansat, când a lansat uh, ultima etapă a reformei, nu numai că au fost greșite, ci au fost departe de adevăr. Puteți să explicați de ce au greșit atât de mult? Uh, pentru că a doua întrebare este legată de cât de valabile sunt estimările dumneavoastră în legătură cu uh, viitorul. Pentru că ne întrebăm dacă și aceste obiective se vor realiza. Mulțumesc, uh, uh, George Rita Emers. Mulțumesc. Doresc să mulțumesc și eu, în primul rând, pentru prezentările foarte clare, elocvente. Am constatat că ultima reformă a fost uh, realizată pe baza unor date care ulterior s-au uh, dovedit a reprezenta o prognoză eronată. Piețele au evoluat complet altfel decât s-a prognozat la momentul respectiv, ceea ce înseamnă, în esență, că reforma a uh, țintit către alte rezultate observăm că producția mondială a zahărului, respectiv comerțul cu zahăr la nivel mondial, s-a comportat cu totul altfel decât prognozat. Observăm că în ultimii ani au crescut puternic standardele în sector, ceea ce înseamnă că și obiceiurile de alimentare a, ale oamenilor se schimbă pe termen lung și știm că modul uh, de nutriție al oamenilor um, nu se schimbă atât de rapid, pentru că un standard, odată asumat, acela uh, se dezobișnuiește foarte dificil. De aceea trebuie să ne gândim pe termen lung și să ne gândim la faptul că cererea de zahăr pe termen lung va fi una mare pe viitor. Iar uh, statele ACP nu au livrat atât de mult către Uniunea Europeană, chiar dacă ar fi, ar fi beneficiat de un tratament preferențial. Ele au preferat mai degrabă să investească în uh, produse alternative, în energie. Uh, acest lucru arată că pe piața globală trebuie să fim atenți și anume că nu numai producția de alimente va juca un rol foarte important, ci și producția de energie va uh, avea o importanță tot mai mare. Prețul petrolului cu siguranță pe viitor nu va scădea, ci probabil va crește. Așadar, uh, prezentarea dumneavoastră îmi confirmă faptul că ar trebui să eliminăm cotele și că ar trebui să ne apropiem tot mai mult de către piață, ceea ce ar deschide și mai multe posibilități pentru fermierii europeni, pentru că noi cu toții ne gândim mereu la temeri, dar haideți să vedem care sunt șansele și oportunitățile și în ce măsură evoluează potențialul, astfel încât să beneficiem în Europa de o producție a zahărului mai puternică decât până acum și nu de una mai slabă. Și în cât timp considerați că acest potențial va fi exploatat astfel încât să avem un nivel al prețurilor mai stabil? Pentru că dacă este să analizăm statisticile, sigur a existat o volatilitate în trecut, dar aceste prețuri au scăzut înapoi, iar această volatilitate la nivel general, în ultimii ani a crescut. Dar vorbim aici despre un nivel al prețurilor ceva mai înalt, ceea ce se poate uh, să evolueze. Așadar, cum evoluați uh, lucrurile în contextul general al reformei PAC? Credeți că ar trebui să diversificăm sursele, să se cultive mai multe uh, fructe? Sigur că până acum uh, acest lucru nu a fost posibil pentru că era foarte dificil să intri pe această piață a uh, zahărului. Însă poate că se poate oferi o facilitare pe viitor celor care doresc să intre pe această piață. Și poate că astfel se va ajunge la o creștere a ofertei de zahăr în Uniunea Europeană și nu la o uh, pierdere a tuturor fabricilor de aici. Martin Mulțumesc, Martin Hausling are Mulțumesc. Pornind de la prognozele despre care am auzit, cred că am putea să ne uităm uh, într-un glob de cristal sau să dăm în cărți. Pentru că uh, îmi amintesc ceea ce au spus experții uh, înainte de ultima reformă și probabil că Așa se va întâmpla și acum. Lucrurile vor fi la fel de sigure. Prețurile vor, crește, vor scădea cu 12%, dar producția va crește cu 5%. Toate acestea sunt afirmații pur speculative. Și mă întreb ce justificare au aceste afirmații și ce au de câștigat fermierii. Trebuie să ne întrebăm uh, un lucru. Are sens să conțină alimentele atât de mult zahăr? Pentru că și această întrebare este fundamentală. Este un model pe care dorim să îl transpunem și asupra altor țări până la urmă. Și vorbim aici despre estimări eronate a situației piețelor înainte de ultima reformă și lucrurile s-au dovedit într-adevăr că așa au stat. Cred că ar trebui să învățăm din experiențele noastre, să ne gândim la sistemul de cote care a adus oarecare stabilitate pe piețele europene. De ce să fie eliminat un asemenea sistem care a adus stabilitate? Care este justificarea? De ce să facem un experiment despre care nu știm cum se va termina? Um, nu știm dacă industria sau fermierii vor avea de câștigat atâta timp cât ordinea pe piață a fost adusă de acest uh, sistem de cote. Uh, în Europa nu beneficiem de o problemă a uh, livrărilor, a ofertei și, până la urmă, și cu prețurile stăm destul de bine. Această ordine a pieței ne-a garantat că uh, alimentarea cu zahăr în Europa a fost stabilă în ultimii ani îmi amintesc de o discuție cu reprezentanțe ai Asociației pentru uh, produse uh, și îndulcitori din Europa, care spuneau că producția în Europa nu ar trebui să uh, fie sistată și că nu ar trebui să depindem numai de importuri. Aceeași asociație a spus că producția din Europa ar trebui să fie extinsă, pentru că acest lucru ar duce la mai multă siguranță uh, alimentară. Mă întreb ce trebuie să conchidem de aici. Trebuie să a, considerăm că ar fi, ne, fi bine să păstrăm această ordine pe piață și să continuăm cu acest sistem, respectiv să adaptăm cererea la ofertă. Pentru că cine ne împiedică să ajustăm ordinea de piață la acest model? Întotdeauna argumentăm și ideologic, pentru că sperăm că piețele liberalizate îi vor ajuta atât pe fermieri cât și pe consumatori. Însă acest model nu îi ajută pe nici unii. Domnul Des a spus deja acest lucru. Scăderea prețurilor nu este resimțită de consumator. Această scădere a prețurilor este uh, resimțită doar de industrie și de procesatori. Nu ajunge însă să fie resimțită și de, por- și de consumatori prin portofelele acestora. Până Președintele. Mulțumesc, domnul Downtown are cuvântul. Domnul Buva, mulțumesc uh, celor uh, doi experți. Este adevărat, această dezbatere pică într-un moment destul de straniu și este destul de interesant faptul că această dezbatere se petrece atunci când mulți uh, eurodeputați au interpelat Comisia în legătură cu gestionarea campaniei în domeniul zahărului. Uh, vorbim acum uh, în mod uh, general. 83 de întreprinderi din 169 de întreprinderi de zahăr s-au uh, uh, închis, au dispărut uh, mii de locuri de muncă și fermieri au încetat să mai cultive sfecla de zahăr. Cred că este important să reamintim pentru a arăta realitatea um, acestei reforme din 2006, care a fost acceptată de către industria zahărului. În vreme ce aceste lucruri se petreceau, trebuie totuși să reamintim că în luna iunie Parlamentul European a votat și vă reamintesc ce am votat în iunie, pentru că totuși este important. Am spus a, a, aprobăm a, Uh, prelungirea regimului zahărului cel puțin până în 2020 și cerem uh, întreprinderea unor măsuri adecvate pentru protejarea industriei zahărului în Europa și pentru a permite o mai mare competitivitate în condiții stabile a acestui sector. Asta am votat în iunie în 2011 în acest Parlament. Astăzi începem să facem scenarii pentru a da totul peste cap. Mă întreb de ce are loc această dezbatere. Mulțumesc domnului Agniu pentru că a dat o parte din răspuns, pentru că domnul Agniu este surprins că îl citez. Ne dăm seama astăzi că există o cerere din partea uh, unor uh, rafinării care au investit mai mult și care Uh, vor să se importe uh, zahăr din trestie de zahăr din unele țări uh, ACP. Și există o presiune foarte mare și dovada acestui lucru este întrebarea care a fost adresată de opt eurodeputați britanici pentru susținerea unei companii uh, americane, American Sugar, uh, care uh, au în proprietate rafineria Tate Line de care s-a pomenit. Există voința foarte clară a unui număr de industriași în speța acestei uh, întreprinderi uh, să facă să explodeze aceste importuri uh, în ciuda tuturor uh, prețurilor, pentru că există o supracapacitate care a fost finanțată de Uniunea Europeană. Cred că trebuie să repunem lucrurile într-o altă perspectivă și să dăm atenție producției de zahăr uh, în Europa, să-i permitem să supraviețuiască și să avem un punct de vedere calm până în 2020, fără însă să dăm foc uh, tuturor celor realizate. Președintele, mulțumesc. Sanda Caneta, apoi domnul McGuinness. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Letonia aparține grupului de, de țări care și-au pierdut uh, rafinările în urma reformei. Am fost de acord să primim compensații și fermierii nu au mai cultivat specla de zahăr. Personal, atunci când am uh, votat reforma zahărului, uh, uh, am votat împotrivă, pentru că consider că regulile jocului ar trebui să fie aceleași pentru toată lumea. Aș vrea să-mi spuneți ce se va întâmpla cu țările, cum este Letonia, dacă regimul cotelor va fi extins, vom putea să ne recâștigăm cotele? sau există alte soluții pe care le aveți în vedere? Mulțumesc. Mulțumesc, Sandra Mariat. Mulțumesc uh, Domnule președinte, îmi cer scuze că nu am ascultat uh, prezentările doamna Canieti, însă a pus întrebarea pe care doream să o pun și eu în discuție. În urma ultimelor reforme nu mai există uh, industria zahărului în Irlanda și se fac eforturi pentru a se pune din nou pe picioare astfel de industrie. Întrebarea mea este cum putem face acest lucru în contextul regimului uh, cotelor care este extins, așa cum doresc colegii, până în 2020? se pot uh, adopta niște dispoziții pentru cei care și-au pierdut aceste cote în urma restructurării? Uh, cel puțin analizăm posibilitatea uh, de a pune bazele unei astfel de industrie după data de 2015. Mulțumesc! Mulțumesc! Discuția pe care o avem astăzi este una cât se poate de necesare. necesară. Trebuie să tragem o serie de concluzii în urma reformei uh, în domeniul zahărului. Trebuie să știm și cum trebuie să procedăm în continuare cu reforma PAC. Cred că merită să facem o analiză și să uh, ne reamintim discuțiile uh, cu câțiva ani în urmă în Comisia Agri să ne întoarcem la cele spuse de comisie la vremea aceea. Care sunt rezultatele acelor discuții? Pentru ca să știm ce să facem acum. În prezent, numai mari producători de zahăr au uh, avut de câștigat. Anul trecut, în uh, Polonia, uh, profiturile au crescut cu 50%. Prețul uh, sfeclei de zahăr a crescut cu numai 10% iar costul zahărului uh, la consumatori uh, a crescut cu 60%. Prețurile sunt mai mari decât în Germania. Ce putem să facem? Cum putem să asigurăm un echilibru pe piață, pe piața zahărului în Europeană? Trebuie să ne asigurăm că uh, uh, consumatorii industriali și casnici pot să cumpere zahărul uh, la prețuri care să reflecte condițiile de pe piață. Pe de altă parte, trebuie să fim în măsură să utilizăm întreaga întregul potențial de producție al statelor membre uh, UE. Și asta se este valabil și pentru țările uh, care au fost nevoite să renunțe la producție. Nimic nu este bătut în cuie. Putem să ne întoarcem întotdeauna la o situație anterioară. Trebuie să încercăm să facem asta. Nu trebuie să ne fie rușine uh, pentru că uh, am afectat uh, fermierii noștri în uh, reformă. Cum putem să explicăm acest lucru fermierilor? Care este justificarea celor întâmplate, astfel încât să se tragă concluziile adecvate și să nu repetăm greșelile pe care le-am făcut și în viitor? Mulțumesc, președintele. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Michel Dantin. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere are loc uh, la câteva zile după ședința publică, dezbaterea publică a aceleași teme, zahărul. Trebuie din reforma din 2006 să reținem faptul că ipotezele pe care această reformă uh, s-a bazat s-au dovedit a fi uh, inexacte. Nu trebuie să venim acum cu cifre uh, în legătură cu creșterea consumului de zahăr în Europa. Sigur, uh, zahărul a crescut în proporții oarecum identice de la o țară la alta. Nu cred că trebuie să uh, vorbim acum de uh, producătorii uh, de uh, sfetle de zahăr sau cei de trestie de zahăr din alte părți, cei din Uniunea Europeană. Uh, regiunile ultraperiferice au drept uh, producție principală producția de trestie de zahăr. Această filieră însă funcționează greșit. În mod general vorbind, există oarecare opacitate. Realitățile cu care ne-am confruntat uh, în ultimile luni uh, sunt clienți care au spus nu găsim zahăr pe piață și pe de altă parte cifrele uh, produse și uh, prezentate Comisiei de către uh, rafinării arată că aceste producții uh, uh există stocuri în uh, Europa. Plecând de la acest exemplu, există o dicotomie între date și realitățile de pe piață. Trebuie să dăm dovadă de prudență atunci când ne gândim la cum va evolua acest sector, trebuie să clarificăm lucrurile pe această filieră, să vedem dacă există situații deosebite în Europa, pentru că este surprinzător să constatăm creșteri de preț semnificative de la o țară la alta. S-a spus deja acest lucru, sectorul rafinării speclei de zahăr și-a redus capacitățile de producție în ultimii 5-6 ani, aș vrea să am uh, certitudinea că uh, rafinăriile uh, de trestie de zahăr au făcut și ele același efort de reducere a capacității de producție. Dacă așa stau lucrurile, trebuie să dăm curs cererilor lor. Dacă nu stau așa lucrurile, cred că trebuie să dăm dovadă de prudență. Oricum, da, anul trecut Parlamentul a votat o serie de uh, lucruri în 2011. În uh, comisia noastră nu există, cred, această dorință de a pune sub semnul întrebării ceea ce am uh, adoptat deja anul trecut. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc, Michel. Am uh, încheiat uh, dezbaterea. Acum uh, dau cuvântul comisiei sau comisia nu vrea să intervină. Dau cuvântul acum experților. Profesorul Smith mai întâi, după care doamna John Noble. Câteva minute fiecare, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați invitat să reacționăm la aceste întrebări și la comentariile făcute. Au fost făcute o serie de remarci importante în legătură cu posibilitatea de a prognoza ceva în viitor. Desigur, uh, viitorul uh, este incert, știm cu toții acest lucru, însă e mai bine să ai niște indicii decât să nu ai niciun fel de indiciu pentru ipotezele de lucru pe care le-am luat în calcul și previziunile pe care le-am făcut, aș vrea să mă refer acum la raportul inițial care se află în lista bibliografică. Uh, ar lua prea mult timp să intru în detaliu, însă modelul a fost uh, uh, creat pentru reforma PAC și a fost validat. Însă sunt de acord. De obicei, realitatea este mult mai complexă decât modelul elaborat. Aș vrea de asemenea să mă refer și la alte studii care au fost întreprinse. Rezultatele acestor studii sunt uh, mai, se uh, arată mai mult sau mai puțin în aceeași direcție. Sunt lucruri importante pentru mine ca om de știință și scenariile pe care le-am uh, ales nu sunt nu se bazează pe preferințele mele politice, nici de cum. Uh, dar sunt scenariile cele mai logice la care ne putem aștepta. În aceste studii, în aceste scenarii, OMC-ul și tendința de liberalizare la care asistăm au fost un motor, o forță motrice importantă. Nu am arătat cum eu sau alții privim uh, această chestiune, ci am plecat de la acele ipoteze uh, de bază. Asistăm la o liberalizare pentru că și componenta economică a modelului este că cu cât liberalizarea pieței este mai aprofundată, Uh, cu atât lucrurile progresează. Însă nu se uh, vorbește prea mult despre fiecare grup în parte. De aceea aș uh, dori să mă refer la, această, la utilizarea acestui model. Sigur, sunt o serie de factori incerți, în afară de prețul petrolului, prețul grâului. O altă recomandare ar fi să facem o analiză uh, mai aprofundată pentru a vedea ce se întâmplă. Însă sunt întotdeauna lucruri pe care nu poți uh, uh, să le prognozezi. Sunt o serie de tendințe pe care le poți surprinde, poți să creezi modele pe baza lor, însă apar o serie de calamități naturale, secetă sau inundații și acestea dau totul peste cap. Desigur, în astfel de situații, modelul nu poate să uh, ia în calcul astfel de calamități. Sigur, modelul este un instrument, uh, nu vă așteptați la prea mult din partea lui, dar oricum e mai bine decât nimic. Acum, extrapolarea până în 2020 întotdeauna este greu de făcut. Uh, Dați-mi voie să spun câte ceva și uh, în legătură cu discuția despre autodeterminare, nu mă pot gândi la un punct anume de securitate uh, alimentară. Sigur, e mai bine să poți să îți produci propriile alimente, să-ți acoperi necesarul, dar acest punct de vedere este oarecum în contradicție cu obiectivele sau procesul de liberalizare, pentru că într-un proces de liberalizare ă, se pune accentul pe alocarea optimă a producției. Deci totul depinde de punctul de vedere politic, de ă, preferințele politice, în ce direcție te îndrepți cei de aici care au spus că sistemul de cote stabilizează mai mult sau mai puțin producția și prețurile, da, e adevărat. depite deci, de punctul de vedere politic. Dacă hotărăști să menții în funcțiune un astfel de sistem sau dacă dorești să te îndrepți mai mult în direcția OMC ceea ce ar avea avantajele sale pentru economia globală în ansamblul său. Însă fiți siguri că există o serie de neajunsuri și uh, cu uh, economia globală. În primul rând sunt țările ACP și LDC, uh, sunt cele care au de suferit, sunt, uh, există acorduri de liber uh, schimb cu aceste țări, dar nu știu dacă ele sunt benefice pentru aceste țări care trebuie să-și construiască propria industrie, propria uh, economie. Asta cred eu. În legătură cu cultivatorii de sfeclă de uh, zahăr, cred că situația actuală este una profitabilă, cel puțin în țările de jos, De aceea, țările de jos doresc ca acest sistem al cotelor să fie menținut pentru că este o sursă bună și stabilă de uh, venituri, nu numai pentru fermierii uh, eligibili cu o, o suprafață uh, semnificativă. Sigur, am auzit despre industria prelucrătoare de asfeclei zahărului, am auzit puncte de vedere diferite uh, un semnal este, se consideră că prețul zahărului este atât de ridicat încât se gândesc să iasă din Uniunea Europeană, să-și mute afacerile în afara Uniunii Europene, dar există și alte afirmații din partea aceleiași, aceluiași grup că e nevoie de o sursă de aprovizionare stabilă de zahăr, o sursă sigură se spune nu putem să uh, asistăm la scandaluri în ceea ce privește furnizarea zahărului și au încredere mai mult în producătorii din Uniunea Europeană, mai multă decât în uh, producători din afara Uniunii Europene. Nu știu ce înseamnă toată asta, cât de puternică este motivația și argumentația, însă cel puțin asta am auzit din partea lor. În legătură cu consumul de mai mult zahăr, am auzit remarci și despre asta. Cred că tendința actuală uh, de obezitate va duce la o reducere a consumului de zahăr în uh, țările din uh, vestul Uniunii Europene. Nu sunt sigur în legătură cu uh, țările din Europa de Est și de Turcia, care vrea să devină parte a comunității noastre. Ceea ce știm însă este că un model a cererii de zahăr pentru consum trebuie să țină cont de producție pentru că asistăm la uh, schimbări climatice și producția de zahăr este mai puțin stabilă ca în trecut. Așadar, astea sunt reacțiile mele acum. Vă mulțumesc pentru remarcile făcute și de chestiunile ridicate în discuție. Președintele, mulțumesc domnule profesor Schmidt. Acum Uh, Jane Noble are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană are nevoie de o industrie foarte puternică pentru a face față, din punct de vedere competițional, pe piața mondială. Trebuie să existe producție, astfel încât consumul din Uniunea Europeană să fie oferit. Vorbim aici de 16 milioane de tone. Trebuie să avem așadar o industrie solidă și trebuie să fie și concurențială. Iar uh, în ceea ce privește consumul și în ceea ce privește importurile, um, am fost exportator direct, de aceea trebuie să reținem că este nevoie de o industrie competitivă puternică. Este bine să existe producție internă, însă este bine să existe și competiție la această producție internă. Cred că aceasta își dorește și industria alimentară, pentru că industria alimentară are nevoie de producție aici pentru a îndeplini uh, cererile pentru fabricile sale. Dar este nevoie de competiție pe piață pentru a nu se ajunge la prețuri excesive într-un uh, sector al unei industriei consolidate puternic. Această industrie este foarte solidă și a devenit și mai solidă în urma reformei, dar este nevoie de mai multă competiție pentru a nu exista probleme. Există probleme în ceea ce privește creșterea prețurilor, care se resimte în bugetul consumatorilor. De aceea, cred că uh, este important ca aceste prețuri să fie uh, ținute sub control prin competiție. Am auzit remarci referitoare la Letonia și Irlanda, referitor la faptul că amândouă țările ar dori să reintre pe piață și să își restabilească, să înființeze mari fabrici uh, producătoare de zahăr. Aceasta este problema cu sistemul de cote, care continuă, pentru că, după cum am arătat și în grafice, este o piață distorsionată în acest moment. Și fie că vor să intre, fie că nu, uh, important este să beneficieze de o industrie competitivă. Însă, um, în Europa, nu este suficient să existe competiție. Această competiție trebuie să existe la nivel mondial. și poate se va ajunge și la o liberalizare suplimentară. Iar toate acestea sunt uh, importante. Cred că um, bulgarii au renunțat la cotele lor și au o industrie de rafinare foarte puternică, o industrie care este foarte importantă și care este competitivă cu uh, restul industriei pentru prelucrare a sfeclei, care reprezintă o parte mai mică din acest sector. Însă, în ceea ce privește siguranța alimentară, este necesar atât o industrie puternică a de procesare a sfeclei, care să ofere spațiu și pentru uh, trestia de zahăr importată, astfel încât să se continue pe această direcție în Europa. Pentru că în felul acesta se uh, oferă un sistem de prețuri mai stabil și mai multă competiție pe piață. Cineva a spus că um, nu sunt uh, vehiculate cifre uh, suficient de bine structurate. Uh, Slide-urile au fost uh, prezentate și există și un newsletter, așadar toate graficele au fost uh, transmise tuturor. Vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat-o și um, sper că vom mai avea ocazia să discutăm. Vă mulțumesc! Bine, grazie allora a entrambi. Mulțumesc foarte mult celor doi experți care au fost alături de noi astăzi. A fost o dezbatere foarte utilă care ne-a ajutat să clarificăm situația. ne-a ajutat să ne confirmăm convingerile. Și acum ajungem la cel de-al doilea punct important de pe ordinea noastră de zi, la ultima comisie am avut o discuție, de fapt am inițiat o discuție referitoare la plățile directe, pornind de la raportul domnului uh, Luis Capasantos. Iar acum vom continua discutând despre organizarea comună a piețelor produselor agricole. Așadar, îi dau cuvântul lui Michel Dantan, pe care îl rog să își înceapă prezentarea și vă reamintesc că avem 435 de puncte de amendamente pe care trebuie să le discutăm referitor la raportul lui Michel. În plus, mai există și alte câteva sute de amendamente, așadar avem 1793 um, de amendamente. Michel, te rog, poți să prezentarea și apoi urmează dezbaterea. Sper că vom reuși să încheiem într-o oră, pentru că doresc să le transmit coordonatorilor că, ulterior, aș dori ca un sfert de oră să mai discutăm între noi. Deci avem și o reuniune scurtă a coordonatorilor. Michel. Merci, monsieur président. Mulțumesc, domnule președinte. O să fiu foarte succint pentru ca să putem să dezbatem acest raport mai mult. Așa cum s-a spus, există 2200 de eh, amendamente această, la această propunere a Comisiei în ceea ce privește organizarea comună a pieței. Uh, Multe amendamente sunt dublate, sunt triplate și multe reiau poziții pe care le-am reluat deja în propriul raport. Însă amendamentele uh, nu vin din partea tuturor colegilor și pentru a face o sinteză care să ilustreze uh, care este gândirea acestei comisii, trebuie să îi uh, și ascultăm pe cei care nu și-au prezentat amendamente în scris pentru că au considerat că ceea ce propune raportorul merge în direcția gândirilor. Cred că cele două puncte pe care trebuie să le dezbatem este organizarea producătorilor, este un punct, dacă aceasta este un, uh, o soluție, până unde mergem și un al doilea punct, în ceea ce privește puterea producătorilor. Dacă dorim ca aceștia reuniți în uh, cooperative sau alte asocieri sunt uh, uh, în măsură să negocieze cu clienții finali sau nu? Cred că asupra acestor teme trebuie să ne pronunțăm, să avem o poziție. oare suntem pentru sau împotrivă sau dacă există o cale de mijloc, sunt gata să ascult această cale de mijloc. Președintele, da, cât se poate de succint, Michel, mulțumesc. Deschidem așadar dezbaterea. Dragi colegi, uh, nu am avut timp să notez uh, toate numele. Începem cu domnul García Perez, apoi colegii care vor să ia cuvântul să își, mm, să-și arate acest lucru. Președinte, în primul lugar, por supuesto. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Felicitări din nou pentru domnul Dantin, pentru raportul său. Ca raportor din umbră pentru socialiști, doresc să spun că sunt disponibilă pentru a colabora cu el într-un mod foarte constructiv în perioada scurtă pe care o avem la dispoziție înainte de vot. Cred că este important pentru noi să avem o metodă de lucru, așa cum am discutat, și pentru a avea posibilitatea de Uh, a introduce mai multă flexibilitate în, în funcție de abordarea din diferite domenii. Nu doresc să repet amendamentele propuse. În unele cazuri, amendamentele de compromis vor trebui să fie redactate, dar în alte cazuri, a cazuri compromisul nu este posibil pentru că trebuie să luăm decizii cu privire la lucruri precum extinderea drepturilor de plantare, de exemplu. De asemenea, și odată ce vom lua decizia, vor urma alte amendamente, deci va trebui să vedem cum le putem include. Va fi vorba despre extensia sistemului de cote la zahăr, prelungirea sistemului de cote la zahăr sau susținerea sau nu a programului pentru ajutorare alimentară și așa mai departe. Acestea sunt doar câteva exemple de chestiuni care ar putea genera un număr mare de amendamente și astfel putem avea o privire de ansamblu asupra poziției Comisiei în, această, în acest domeniu. În textul de bază se prevede o reglementare garantată uniformă fără a uh, elimina instrumentele Comisiei. Au existat dis- discuții cu privire la raport și nu le voi repeta, dar aș dori să spun în încheiere că îi doresc raportorului toate cele bune în finalizarea acestui raport și noi, ca raportor din umbră, vom colabora cu el uh, la anumite aspecte. Ca socialistă din Spania, am și eu o poziție personală asupra acestor chestiuni și Trebuie, desigur, să ne consultăm în cadrul grupurilor pentru a vedea care este poziția majoritară și pentru a vedea cum putem să uh, o prezentăm în fața raportorului. De asemenea, sunt disponibilă pentru a colabora cu raportorul și cu raportorii din umbră și, firește, ne așteptăm cu toții la rezultate bune. Bun, mulțumesc, Irace. Peter Graham. Și Buvet. Brita Reimers. Mulțumesc. În primul rând doresc să mulțumesc secretariatului pentru munca foarte grea pe care au trebuit să o facă, uh, sortare, traducere, resortare, prelucrare în tabele, astfel încât să știm care este calea de urmat. Apoi, uh, cu toții ne-am gândit că vor fi înaintate multe amendamente, iată, le avem în fața noastră și trebuie să reușim să le abordăm. Sunt foarte multe, într-adevăr, și acoperă multe domenii, de aceea nu trebuie să pierdem din ochi faptul că ceea ce vom vota în final și ceea ce vom sintetiza um, în multele ședințe pe care le avem, sigur, termen, timpul este scurt, um, Important este însă, după cum spuneam, să ajungem la un concept funcțional general, pentru că dacă combinăm lucrurile prea puternic, uh, s-ar putea să avem probleme și să existe suprapuneri. Să existe suprapuneri, să nu fie compatibile cu legislația în vigoare. Deci nu trebuie să pierdem din vedere legislația în vigoare atunci când uh, abordăm amendamentele noastre și când dorim să ajungem la un rezultat. Trebuie să ne asigurăm că rezultatul politic este compatibil și cu uh, temeiul juridic. De aceea, din punctul de vedere al grupului nostru parlamentar, ne exprimăm dorința de a colabora cât mai intens, astfel încât să ajungem la un rezultat rapid și bun. Tot bine, grație, Brita. José Bove, poi... Mulțumesc, Brita, domnul Bove. Așa cum a spus uh, Michel Danta, o să încercăm să dăm răspuns la cele două întrebări. Ceea ce mi se pare deja important este că raportul prezentat de uh, Dante Danta Uh, transpune tot ceea ce s-a făcut uh, um, mai mulți ani uh, la rând. Au fost o serie de legi care au atins astfel de subiecte și ceea ce mi se pare important este ca această modificare este parte a activității acestui Parlament de trei ani de zile și cred că asta deja este Uh, o mare calitate. În ceea ce privește întărirea puterii uh, asociațiilor de fermieri, cred că trebuie să mergem până la capăt cu această dezbatere. S-a vorbit despre lapte, despre zahăr astăzi și ne dăm seama în prezent că această recunoaștere a organizațiilor de producători, a asociațiilor acestora, trebuie să se extinde la toate produsele și la toate eh, sectoarele din cadrul organizării comune unice a pieței. Acest lucru este indispensabil. Ceea ce ne place să spunem, aceasta este poziția dominantă care trebuie controlată și nu o poziție posibilă uh, a producătorilor în negocieri. Este important să spunem acest uh, lucru. Trebuie să vedem unde ne situăm astfel încât această schimbare să semnifice ceva. Și plecând de aici, cred că trebuie să ne amintim care a fost obiectivul reformei am spus-o deja, uh, producătorii trebuie să obțină venituri din urma vânzării produselor lor pe piață și să-și acopere costurile de producție. Acesta este obiectivul și contractele vor fi eficace numai dacă sunt obligatorii, dacă uh, permit cel puțin acoperirea Uh, costurilor și includerea unei clauze de renegociere. Este important să se discute prețurile indicative fără să fim uh, uh, acuzați de denaturarea concurenței. Aceasta se află în centrul reformei organizare comuniunice a pieții. Dacă ajungem în uh, situația de a pune accent pe acest aspect în legea concurenței care astăzi strivește agricultura. Mulțumesc lui Michel Danta, mulțumesc secretariatului uh, care a făcut o muncă titanică. Vă mulțumesc tuturor! Apoi Luis Capula Santos. Mulțumesc, domnul Scota. Al colega Danten, che svolgerà sicuramente un... Mulțumesc domnului Dantan, care a făcut o treabă foarte bună. Dați-mi voie să abordez câteva chestiuni importante. De exemplu, săptămâna trecută, doamna Garcia Perez a făcut un uh, raport foarte important în ceea ce privește planificarea volumelor nu a putut ajunge la un acord pentru că au existat câteva probleme la Consiliu. Totuși, este important și că discutăm acest lucru pe ordinea de zi. O altă problemă fundamentală este uh, consolidarea organizațiilor sindicale și a organizațiilor de agricultori. Domnul Donta a făcut o treabă foarte bună aici, ar trebui să-l susținem. În Italia, situația este diferită față de celelalte state membre pentru că există câteva consorții de protecție care funcționează pentru a proteja produsele noastre. Iar legea Italiei ar putea să reprezinte un model bun pentru um, o astfel de protecție în alte țări. Aceste realități diferite naționale trebuie uh, luate în considerare. De asemenea, Comisia a vorbit anul trecut, a, săptămâna trecută cu privire la protecția drepturilor de plantare și astfel se pot proteja drepturile producătorilor. Așteptăm cu interes să, să vedem cum se va aborda protejarea zonelor viticole. Mulțumesc, Giancarlo. Domnul Capola Santos. Eu gostaria também de fazer minhas as palavras de orador. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc eu uh, să spun că sunt de acord cu antevorbitorul meu și doresc să-i mulțumesc domnului Dantan pentru munca lui. De asemenea, mulțumesc și secretariatului pentru că ne-a ușurat munca. Există atât de multe amendamente la acest proiect. Vreau să spun că propunerile domnului Dantan și filozofia pe care se bazează acestea sunt pe calea cea bună și cred că trebuie să facem un efort foarte mare pentru a avea o, o structură bună pentru viitor. Există totuși mai multe probleme care trebuie discutate și multe dintre acestea afectează amendamentele pe care le-am depus tocmai eu. Este vorba despre sectorul zahărului, restructurarea acestui sector și Tocmai am avut o dezbatere furtunoasă în, uh, a, despre acest domeniu, dar au fost și alte domenii care au fost afectate. Este vorba despre specificitățile la nivel național și acestea trebuie luate în considerare. Trebuie să găsim o reformă care funcționează pentru întreaga Europa și nu, ar, nu doar pentru câteva state membre. În ceea ce privește produsele lactate, cred că mi s-a prezentat o ocazie pe care nu o putem irosi. În momentul de față avem uh, de-a face cu o înrăutățire a situației în țara mea și în alte state membre. Mulți agricultori își pierd afacerile și trebuie să regândim întregul model. Acest model a fost extins în 2003 până în 2015, dar este cel corect oare? Cred că avem acum ocazia de a încerca să avem o abordare mai justă și mă întreb dacă nu putem să mergem mai departe față de ce a spus domnul raportor. Înțeleg punctul lui de vedere, dânsul, lui, dânsul a încercat să introducă metode de control și suprareglementare pentru uh, sector, reglementare suplimentară, dar aici doresc să insist asupra unui fapt. În numele grupului meu sunt de acord cu ce a spus Irace, dar doresc să merg chiar mai departe și sunt pregătit să colaborez cu raportorul pentru a ne asigura că am înțeles bine. Mulțumesc, Luis. Doamna Rams. Mulțumesc foarte mult. Mulțumiri domnului Donta și, desigur, secretariatului și mai ales pentru munca pe care au depus-o. Domnul Danta a spus că îl susținem și că suntem... Am spus deja că îl susținem și că suntem de acord cu el. Avem doar câteva amendamente care uh, sunt schimb, constituie schimbări subtile față de poziția raportorului, dar suntem de, deschiși la negocieri și la compromis, pentru că acesta este lucrul cel mai important. Astăzi vreau să vă vorbesc despre un singur aspect. Din fericire, avem o platformă de state membre pentru drepturile de plantare și Domnul comisar Cioloș a vorbit despre aceste drepturi, a avut inițiativă. Din nefericire însă se fac diferențieri între zonele geografice și cred că trebuie să ne menținem poziția și să menținem sistemul pe care îl avem, să-l prelungim. În sectorul vinicol, de exemplu, tocmai m-am întors de la târgul comercial de la Rioja, din La Rioja, și am vorbit cu mai bine de 40 de oameni acolo. Aceștia m-au întrebat despre drepturile de plantare și despre spusele domnului Cioloș din săp- de săptămâna trecută. Cred că avem aici o ocazie de care trebuie să profităm și putem introduce un amendament care să ne reflecte ă, poziția. Președintele, mulțumesc doamne Eranț pentru intervenția ei și acum adresez domnului Donțan. După ultimul consiliu informal am primit uh, mesaje contradictorii. Pe de o parte, Comisia a spus că nu va exista liberalizare și pe de altă parte a vorbit despre noi reglementări care sunt îngrijorătoare pentru organizațiile de producători din domeniul vinului. Deci, domnule Dantam. Raportul dumneavoastră este o ocazie importantă pentru a prelungi situația pe care o avem în agricultură și să nu mergem înspre liberalizare. O reglementare nouă ar costa mai mult, ar crea diferențe între statele membre și mi-e greu să văd de ce nu, put- nu putem să ne ținem de regula pe care o avem, care nu cere de mâncare. Deci mulțumesc, doamna Eranț, pentru ce ați spus. Doamna Cabrel acum. Благодаря, господин председател. Аз също бих искала най-напред да благодаря на колегата Дантен и на... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu secretariatul pentru munca pe care a depus-o și doresc să spun că trebuie să rămânem deschiși la compromis și la dialog pentru a găsi o metodă de armonizare eficientă pe piață doresc să vă atrag atenția asupra a trei sectoare de importanță pentru Bulgaria. Este nevoie de mai multă susținere pentru acestea. Trebuie să fac o diferență. Pe de o parte, susțin poziția raportorului, dar pe de altă parte, aș dori să scot în evidență aceste trei sectoare esențiale pentru Bulgaria. În primul rând, este vorba despre sectorul viniviticol. Este vorba despre o dezbatere foarte aprinsă aici. Ne opunem liberalizării post-2015. Am avut multe ocazii pentru a discuta aspectele pro și contra ale schimbărilor care putea fi puse în aplicare. Pentru mine este foarte important să continuăm să protejăm identitatea regiunilor și să să nu restrângem interesele producătorilor mici. În al doilea rând, În comunicările pe care le-am avut cu agricultorii Bulgariei, știu care sunt problemele lor și știu care ar fi soluțiile. Deci, organizațiile din sector trebuie să se implice și să se implice în cofinanțare și aceasta nu ar trebui să depășească 50%. Trebuie să prezervăm măsurile actuale și să le uh, încorporăm în programele existente. Apoi, sectorul producției de zahăr. În timpul atelier, atelierului am auzit diferite puncte de vedere uh, În Bulgaria situația se prezintă astfel. Avem rafinării permanente care procesează zahăr din trestia de zahăr și întotdeauna se confruntă cu o penurie a ofertei. Deci, trebuie să revizuim mecanismele din domeniul producției de zahăr. În încheiere, sper că vom putea să cooperăm în continuare asupra modelelor care să asigure o echitabilitate mai mare și o securitate mai mare pentru agricultori și un echilibru mai bun pe piețele naționale și pe piața unică. Mulțumesc! Grazie Maria. Martin Oschling e poi vicepresidente Secherieschi. Martin. Ja, <clears throat> ich glaube, bei diesem Bericht und bei dem Vorschlag... Martin Häusling. În ceea ce privește acest raport, este vorba despre un uh, raport decisiv în reforma agricolă, pentru că este vorba aici de niște consecințe foarte importante că se vor referi eventual la liberalizarea pieței sau la o anumită ordine a pieței care există acum și care va fi continuată. De asemenea, vom vedea dacă producătorii vor fi consolidați și poziția lor va fi mai solidă pe viitor. De aceea, numărul mare de amendamente. Din punctul meu de vedere, Uh, consolidarea producătorilor este un punct central. Vom vedea dacă până în final vom putea obține ceva în acest sector sau pur și simplu uh, fermierii se vor alătura la masa discuțiilor și atâta tot. Mie mi se pare acesta un element foarte important și anume să discutăm față în față la același nivel cu uh, fermierii și să stabilim anumite elemente de piață. Acest lucru va fi decisiv pentru această reformă. În al doilea rând, pe mine mă bucură, mai ales în ceea ce privește poziția Comisiei. Vorbim aici despre liberalizarea sectorului viticol, de asemenea um, vorbim aici și despre reforma din domeniul zahărului. Aici sunt propuneri în care Parlamentul merge în mod clar pe, acea, pe altă direcție. Noi dorim să spunem că această ordine a pieței are sens și că va avea sens și pe viitor. De aceea mă mir că cel mai important uh, sector pentru noi, cel al laptelui, pe acesta îl lăsăm atât de necontrolat uh, în contextul liberalizării piețelor. Este un experiment care probabil uh, va avea consecințe destul de rele pe termen lung pentru fermieri. Noi am înaintat pe această direcție un amendament acesta tratează subiectul respectiv. Este vorba despre asociațiile producătorilor care nu reușesc să intervină în mod decisiv în acest sector industrial, motiv pentru care ar fi bine ca sistemul cotelor să fie continuat. De aceea cred că trebuie să ne preocupăm și de această piață a lactatelor, pentru că în acest uh, sector există o criză foarte mare, 30 de cenți prețul uh, laptelui la producător, și nu putem să ne prefacem că aici nu există niciun fel de posibilitate de a reglementa pe viitor piețele. Deci acest lucru trebuie cu siguranță abordat. Vă mulțumesc. Martin. Președintele, mulțumesc, Martin. Vicepreședinte, după care doamna McGuinness și alții în final. Mulțumesc. Orbe przecież chodzi nam o to aby rolnicy osiągali dochody z produkcji i sprzedaży. Piața agricolă este cea mai importantă din punctul nostru de vedere. Ideea este că fermierii trebuie să câștige din producția lor, din vânzarea acestora și nu din plățile UE. Fermierii muncesc din greu și doresc să le fie răsplătită munca. Și asta într-o manieră corectă. Sigur, e bine că există astfel de plăți UE, dar nu sunt genul de asistență pe care fermierii la agrează cel mai mult. Ei trebuie să se bazeze pe aceste plăți. Uh, trebuie să schimbăm direcția. Trebuie să consolidăm rolul pieței Nu trebuie să ne temem de o serie de măsuri de protecție pe piață, însă acestea trebuie să fie clare și transparente. Aceste măsuri trebuie să corespundă caracterului specific al sectorului agricol. Principalul obiectiv este să confere stabilitate. Sunt de acord cu cei care au uh, întărit rolul organizațiilor agricole, rolul acestora fiind să consolideze poziția fermierului pe tot lanțul aprovizionării. Trebuie să fim cu toții mai curajoși, să vorbim mai mult despre piață și nu despre ecologizarea agriculturii, despre probleme de mediu, despre chestiuni care nu se aplică uh, direct, nu sunt legate uh, de miezul chestiunii. Trebuie să ne întoarcem la acele măsuri și reforme care s-au dovedit uh, a fi încununate de succes și trebuie să tragem învățăminte din uh, greșeli. Am vorbit despre zahăr mai devreme și în final, uh, care este programul dezbaterilor? Trebuie să ne asigurăm că avem timp, uh, avem un număr enorm de amendamente, deci trebuie să știm care este calendarul. Președintele, mulțumesc, domnule vicepreședinte, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. M-a uluit un comentariu al domnului Bove legat de acest raport. A spus că piața trebuie să acopere costurile de producție. Știm că în majoritatea statelor membre plățile directe susțin veniturile din agricultură și în unele state membre 70%, 80% provin din plățile directe. Deci plecăm de la o bază îngustă. Piața nu plătește suficient fermierilor pentru a le garanta un venit. Deci acest lucru trebuie legat uh, clar cu uh, reforma plăților directe pe care o întreprindem. Michel a făcut uh, o treabă bună. Cred că trebuie să privim foarte atent ce se întâmplă în cadrul comisiei. Înțeleg că are loc o întâlnire importantă în această săptămână în legătură cu întâlnirea grupului la nivel înalt, în legătură cu lanțul de aprovizionare. Trebuie să uh, vedem acest lucru, uh, prețurile corecte față de fermieri. Celălalt uh, punct pe care vreau să-l ridic în discuție e legat de uh, organizațiile interramură și organizațiile producătorilor. Acest concept uh, trebuie să fie avut în vedere în acest raport. În unele state membre există organizații puternice uh, și grupuri interramură, în alte țări nici măcar nu înțeleg semnificația acestui termen. Deci trebuie să fim foarte atenți cu această problemă, trebuie să fim siguri că Uh, ceea ce vom vota este vorba de o organizație comună a pieței și nu diferite organizații ale statelor membre. Poziția mea nu este susținută uh, um, um, de plin aici, însă această uh, problemă există în cadrul regimului actual și trebuie să vedem de ce există probleme cu regimul de cote în unele state membre în legătură cu producția de lapte. Uh, poate unele își au originea în stagnarea regimului de cote. Aș aprecia să analizăm aceste măsuri de soft landing care au fost discutate în comisie comisie. Poziția mea în legătură cu zahărul a fost uh, clară. Sunt două state membre care nu au industria zahărului și extinderea regimului uh, zahărului în viitor poate să suscite uh, îngrijorări, însă uh, ceea ce a făcut Downtown cu acest raport este un lucru vital. Avem uh, cifre legate de plățile directe. E vorba de o piață și îmi amintesc că atunci când am scris uh, despre ultima reformă, când Franz Fischler a spus că să ne îndreptăm către prețuri mai bune ale pieții. Aștept uh, ca uh, rezultatele uh, trasate atunci să devină un lucru palpabil. Vă mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc acum domnul Des, după care dau cuvântul din nou lui Danta. Ja, vielen Dank, Herr... Mulțumesc, domnule președinte. Doresc uh, să-i mulțumesc uh, colegului Michel Danta pentru faptul că um, prelucrează acest dosar și în ceea ce o privește pe colega din Spania, da, eu sunt reprezentant într-un mare grup parlamentar și noi avem membri din 26 de state membre. Uh, așadar, este dificil de găsit compromisuri în propriul grup parlamentar. Sper ca, după ce vom fi ajuns la compromisuri în uh, propriul grup parlamentar, împreună, până la urmă, să găsim un uh, compromis bun pentru toată lumea. În ceea ce privește grupul meu parlamentar, voi oferi această soluție și sper că domnul Danton uh, ne va ajuta în sânul propriului grup să ajungem la cele mai bune compromisuri. În ceea ce privește subiectele care sunt abordate, vinul și zahărul, despre acestea nu doresc să mai vorbesc. Cred că aici la Parlament avem o mare majoritate în toate grupurile parlamentare Într-adevăr, opiniile sunt diferite, dar majoritatea este clară. Cu toții dorim ca sistemul de până acum, respectiv sistemele de până acum, să fie prelungite. Pentru a ajunge la un uh, rezultat echilibrat uh, între piață, ordinea de pe piață, trebuie să ne străduim să găsim cea mai bună soluție pentru pentru a oferi cele mai bune perspective fermierilor noștri. În ceea ce privește situația pieței lactatelor, aici lucrurile sunt puțin diferite și cu siguranță va trebui să mai discutăm despre acest lucru. Însă, în criza actuală, constat că nu organizațiile producătorilor sunt cele care ar putea să găsească soluția și eu sunt de părere că aceste organizații ar trebui să fie consolidate, însă problema se găsește la alt nivel. Avem mari uh, cooperative care sunt ale fermierilor și, și uh, nici ele nu pot uh, impune prețul în industrie, în comerț. De aceea prețul la producători este în continuare foarte scăzut, iar marile concerne comerciale încearcă să păstreze acest preț la un nivel foarte scăzut pe întreaga durată a anului. Și la da, aceste întrebări trebuie să căutăm răspunsuri. De asemenea și la uh, obiectivele de plată obligatorii, pentru că în Germania se plătește după 24 de zile, alții plătesc la 50-60 de zile totul se repercutează asupra producătorilor de lapte, care trebuie să plătească factura în final. Așadar, la toate aceste lucruri trebuie să răspundem, trebuie să stabilim și care sunt cantitățile obligatorii. Eu sunt președintele unei asemenea cooperative și în fiecare zi mă confrunt cu aceste teme. Dacă prețul este jos, atunci uh, dintr-o dată, cei care preiau uh, produsele nu mai au nevoie de cantități, iar când prețul uh, este și mai mic, uh, sigur, ei iau cantități pentru a uh, putea să câștige mai mult. La toate aceste lucruri trebuie să răspundem pentru ca producătorii de lapte să aibă și ei de câștigat. Și trebuie să mai găsim și alte răspunsuri. Mă refer aici la subiectul speculațiilor în sectorul agricol. În sectorul agricol, pe viitor, cu siguranță vor exista mai multe speculații uh, prin capitalul internațional investit. Așadar, va trebui să găsim răspunsuri și la aceste provocări, astfel încât să combatem aceste speculații. Per total, sunt încrezător, dragă Michel, că vom putea colabora bine cu toții dacă dăm dovadă de bunăvoință. Mulțumesc! Grazie. Grazie. Președintele, mulțumesc, Albert. Dau cuvântul uh, un, pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să subliniez un lucru care uh, a apărut uh, în uh, remarcile mai multor vorbitori legat de lapte. Fermierii, poziția fermierilor din domeniul lactat este îngrijorătoare și trebuie să facem ceva, pentru că pachetul lactate nu dă rezultatele scontate. Fermierii noștri nu pot să mai aștepte ca noi să facem acest lucru ca parte a reformei PAC Așa cum a spus uh, președintele, uh, va urma o reuniune a coordonatorilor, așa încât vreau să se analizeze uh, o posibilitate de a acționa în această direcție. Da, va fi unul dintre punctele pe ordinea de zi a reuniunii coordonatorilor. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, raportorului Michel Danta și să-i dau toată susținerea pentru ceea ce a făcut împreună cu secretariatul. Sunt trei lucruri importante în acest raport. Acest lucru a fost spus uh, de mai multe persoane. Vreau să revin uh, rapid asupra chestiunii laptelui, care este esențială n-am putut să obținem rezultatele scontate din pachetul lapte. Ceea ce vreau să-l întreb pe Michel este cum să introducem această chestiune a reglementării volumelor care s-au obținut la pachetul lapte. Uh, volumul de comercializare, o chestiune uh, problematică care a fost uh, deja ridicată în discuție. Apoi aș vrea să Uh, revin la problema replantării. Trebuie să susținem ceea ce s-a scris, uh, să uh, însoțim cu noi măsuri platforma creată nu trebuie să reluăm uh, reforma, să ne jucăm de ocenicul vrăjitor, trebuie să ne bazăm pe ceea ce uh, s-a făcut deja, pe pozițiile uh, largi care au fost prezentate la reuniunea informală ministerială din Cipru. Al treilea punct în intervenția mea legat de instrumentele legate de gestionarea crizei. Uh, În uh, raport este prezentată o poziție precisă în legătură cu existența unor instrumente cu care poate fi gestionată criza. Nu știu dacă putem să facem acest lucru în cazul unei crize uh, importante, așa cum este cea pe care o parcurgem vicepreședintele. Mulțumesc, doamna Clas. Mulțumesc, domnule vicepreședinte, mulțumesc și felicitări lui Michel Danton pentru acest raport uh, foarte important și mai ales și pentru amendamentele multe care au fost înaintate. Într-adevăr, uh, trebuie să ne întrebăm cum uh, abordăm lucrurile în mod constructiv, pentru că nu este vorba numai despre foarte multe teme care au fost abordate, ci este vorba și despre foarte multe abordări posibile în diferitele grupuri parlamentare, pentru că și Europa este diversă de la nord la sud și de la est la vest. Până la urmă, Europa este diversă și trebuie să ținem cont de toate aceste aspecte. Am discutat despre vin, însă mie vinul nu mi se pare punctul principal în acest regulament. Este însă partea acestui regulament, de aceea doresc să-i spun domnului Dantan ce m-a determinat să înaintez amendamentele mele împreună cu colegii mei acest document uh, pentru mine nu dorește să rescrie lucrurile, respectiv să reinventeze roata. Mulți colegi s-au referit uh, la articole din uh, vechiul regulament referitoare la vin pe care le doresc reintroduse. De puțină vreme am discutat despre directiva privind vinul și cred că ar fi bine să lăsăm lucrurile la nivelul respectiv astăzi nu dorim să uh, recreăm normele privind comercializare. Nu cred că ar trebui să ne facem una ca asta nouă înșine. Iar în ceea ce privește prezervarea plantelor din vin, și acesta, domnule președinte, este un subiect despre care putem să spune că există, sigur, idei de la uh, high level, dar, sigur, și aceste lucruri pot fi făcute mai bine. Da, este adevărat, dar este o sarcină separată. Nu ar trebui să avem treabă cu ea. Ar trebui să existe o afirmație clară, așa cum s-a întâmplat în raportul DES. Uh, drepturile privind plantele trebuie să fie prezervate. Și ce vom face cu această afirmație mai târziu? Asta este o altă sarcină. Noi astăzi am primit un tank de amendamente și pe acestea trebuie să le gestionăm. Haideți să nu extindem și mai mult acest document, ci să ne concentrăm asupra principiilor fundamentale ale reformei PAC. Și doresc ca împreună să avem discuții constructive. Mulțumesc! Bine, grație! Ehm, Bine, mulțumesc, spune președintele. Acum o să auzim uh, punctul de vedere al uh, Comisiei, dacă vrea să-și împărtășească uh, punctul de vedere și ne întoarcem la Michel Dantin pentru concluzii. Nu vă temeți aceste amendamente care apar în presă și care dau Uh, de furcă prese uh, și care spune că trebuie să se clarifice uh, poziția. Sigur, asta facem, organizăm întâlniri cu raportorii din umbră și în final o să vedeți, o să mă concentrez și asupra imaginii Parlamentului care trebuie să aibă idei clare. Sigur, există puncte sensibile, dar trebuie să ajungem la o poziție majoritară. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc raportorului, domnului Dantin, pentru uh, raportul său cuprinzător. Câteva cuvinte, în primul rând, în legătură cu cooperarea. Cred că suntem cu toții de acord că o cooperare sporită constituie unul dintre obiectivele pe care trebuie să le avem în vedere și pe care trebuie să le promovăm cu reforma organizării comune unice a pieții acest lucru trebuie uh, realizat și trebuie să vedem ce tipuri de îmbunătățiri trebuie să aducem regulamentului pentru a atinge acest obiectiv. Există propuneri, să înțelegem că vreți să mergeți mai departe și suntem gata să lucrăm cu dumneavoastră. Totuși, dorim să păstrăm un echilibru între uh, acest obiectiv pe care îl avem în comun și de asemenea menținerea unui cadru general pentru concurență, lucru pe care considerăm că trebuie să-l facem. În ceea ce privește gestionarea pieței, sunt recunoscător pentru propunerile care au fost făcute de domnul Danta. După părerea noastră, și am constatat acest lucru și în raportul domnului Danta, deci considerăm că mai degrabă decât de a crește uh, plasa de, nivelul plasei de siguranță, trebuie să avem mai multă flexibilitate, trebuie să fim uh, mai reactivi în uh, caz de criză și suntem gata să lucrăm cu dumneavoastră pentru a avea un regulament mai bun uh, pentru a îndeplini aceste obiective. Au fost ridicate în discuție o serie de chestiuni. Aș dori să încep cu problema zahărului. Înțeleg că există o largă susținere Uh, menținerii cotelor de zahăr. Totuși, după părerea noastră, menținerea limitărilor la producția de zahăr va complica posibilitatea uh, producătorilor uh, de a uh, crește uh, oferta pentru a veni în întâmpinarea cererii. Ați menționat și vinul. comisarul Cioloș a spus că trebuie să fim reactivi și să răspundem uh, uh, temerilor producătorilor, nu trebuie să ajungem în situația în care producătorii nu mai au control, nu mai au posibilitatea să hotărască în legătură cu modul în care trebuie să răspundă cererii de pe piață. Însă, pe de altă parte, trebuie să vedem că astăzi avem 300 de mii de hectare Uh, de uh, pământ cu drepturi de plantare care nu sunt distribuite. Producătorii de vin de masă doresc să producă mai mult, deci trebuie să găsim un echilibru, trebuie să uh, găsim un nou răspuns, o nouă situație și nu să continuăm pur și simplu ceea ce am făcut până acum. Și cred că asta este menirea grupului la nivel înalt. Vă propun să mai așteptăm câteva săptămâni și să vedem care vor fi rezultatele acestui uh, grup la nivel înalt. Îmi pun mari speranțe în acest grup. În ceea ce privește lactatele, știm că pachetul lapte nu este încă în vigoare, deci avem speranța că situația se poate îmbunătăți. Acestea fiind spuse, știm de asemenea că există situații uh, grele, chiar acum. Chiar dacă prețurile sunt departe de nivelul crizei. În unele regiuni există sisteme intensive de producție care depind în mare măsură de uh, cumpărarea cumpărarea uh, hranei pentru animale din alte părți. În uh, Italia înțelegem acest uh, lucru, există situații uh, speciale și trebuie să știm cum să răspundem în astfel de cazuri. O să închei cu un cuvânt despre lanțul alimentar. Noi înțelegem la Comisie că trebuie să punem mecanismele în mișcare și să punem capăt practicilor neloiale Uh, în acest uh, lanț. Trebuie să lucrăm împreună și suntem recunoscători că beneficiem de sprijinul dumneavoastră de plin. Vrem să transmitem uh, mesajul că distribuția pe acest lanț trebuie schimbate și trebuie să distribuim beneficiile uh, într-un mod mai uh, corect. Mulțumesc, domnule președinte. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc, Iohao. Cred că cele spuse de tine sunt foarte importante, așa încât îi dau cuvântul lui Michel Dantin. Însă, în ceea ce privește uh, vinul, e bine ce ai spus, poate că am putea uh, să lucrăm pe marginea sistemului actual, uh, ținând cont și de cele spuse în legătură cu laptele și ceea ce se va spune după aceea în reuniunea coordonatorilor. Michel Dantin, cuvântul pentru încheierea acestui, acestei discuții. Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus că am fost succint, așa încât de data aceasta o să vorbesc puțin mai mult. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc pentru că mi-ați mulțumit Uh, dacă vă regăsiți în raportul meu, este pentru că ați avut timp să discutați, să dialogați cu mine și asta se referă în special la raportorii din umbră cu care am purtat discuții extrem de interesante. Vreau să mulțumesc secretariatului Comisiei, uh, asistenților mei care au uh, făcut grosul muncii. În primul rând vreau să vă spun cât se poate de sincer, nu știu încă pe din afară cele 1700 și ceva de amendamente pe care le-ați uh, redactat. Însă, citind uh, textul, sunt de părere că regăsim fidel cele spuse de timp de trei ani deja uh, în cadrul comisiei. În al doilea rând, în momentul în care am pus punct pe ultima pagină a raportului meu, știam că, reluând uh, cele dorite de unii de dintre noastre, uh, o să pară o sperietoare. Știu că uh, pe unele culoare ale Comisiei Europene am această faimă, nu vreau să sperii pe nimeni. Sunt pur și simplu întrebări pe care le punem. Uh, vrem să ajungem cu un amendament de compromis în ceea ce privește echilibrul bugetar, dar ceea ce am făcut facem într-un cadru bugetar asupra uh, căruia ne vom pronunța mâine. O chestiune esențială este dacă vrem să punem în aplicare articolul 42 din tratat. Acesta spune că un text comun al Parlamentului și Consiliului uh, poate să deroge de la articolul 101 în ceea ce privește sacrosantele legi ale uh, concurenței în cadrul uh, agriculturii. Rapid, ce aș putea să răspund la intervențiile făcute în ceea ce privește metodele și calendarul? De miercuri va avea loc uh, o reuniune a colaboratorilor noștri. În cursul acestei reuniuni uh, avem deja o schiță a planului reuniunii și o metodă. Cred că trebuie să mergem de la simplu la dificil, să reluăm uh, amendamentele și ceea ce este greu este să respectăm ordinea în care a fost redactat raportul și trebuie să păstrăm pentru final chestiunea organizațiilor producătorilor și drepturile, dreptul concurenței. Greutățile cu care ne vom confrunta vor fi construirea unui cadru care să fie un cadru pentru toți, adaptat însă la realitățile economice și juridice ale fiecăruia dintre noi. Așadar, e nevoie să mai dialogăm, pentru ca să vedem care este realitatea uh, de pe teren și realitatea juridică în cele 27 de state membre. În acest spirit abordez această fază a amendamentelor de compromis. În ceea ce privește funcționarea pe tot parcursul lanțului, cred că trebuie să reținem că între momentul în care a fost redactat raportul și ziua de astăzi, a, am constatat un eșec în uh, cadrul uh, Comisiei uh, Europene. A, exist, a fost constituit un grup de lucru și s-a sperat că se va ajunge la un acord. Acest lucru nu a fost posibil și Comisia trebuie să ne propună până la sfârșitul anului rezultatul propriei sale activități în cele patru direcții de activitatea celor patru uh, comisari, Cioloș, Tajani, uh, Almunia și Barnier. Va trebui să ținem cont și de această activitate uh, a celor patru comisari în textul nostru. Ați evocat problema laptelui. Am inclus un amendament de apel pentru a da naștere unei dezbateri și pentru a ajunge la o poziție a Parlamentului în ceea ce privește uh, sectorul viticultură. Uh, sunt de acord uh, cu ceea ce s-a spus. Sectorul viticultură a fost renegociat cu puțin timp în urmă. A fost o cerere a sectorului de reintroducere a acestui acord fără a-l modifica total. În ceea ce este drepturile de plantare, o să spun ceea ce am mai spus-o în câteva rânduri în fața dumneavoastră. Uh, am uh, reluat regulamentul existent în ceea ce privește drepturile de plantare și l-am inclus în text. Dar dacă toate grupurile ar ajunge grupurile la nivel înalt ar ajunge la o poziție care să ne dea satisfacție, noi le-am integra, le-am include în acest raport. Am uh, uh, notat o evoluție în poziția comisarului săptămâna trecută, este un pas înainte, trebuie să continuăm să uh, Uh, mergem pentru a ajunge la o poziție care să ne convingă. Mai avem câteva săptămâni la dispoziție. Vineri va avea loc un grup la nivel înalt. Știu că vor fi uh, prezentate propuneri uh, concertate. O să vedem cum se va petrece această reuniune. Iată rapid ceea ce doream să vă spun. De felul meu nu sunt un optimist, însă cred că, citind diferitele amendamente, putem să ajungem la un compromis destul de larg. Știu bine că nu toată lumea va avea o poziție unanimă cu privire la acest raport. În uh, amendamente, unele grupuri politice, sau mai bine zis, unele uh, naționalități uh, susțin niște puncte de vedere Uh, speciale și vom încerca să nu le suprimăm totuși. Președintele, mulțumesc, mulțumesc Michel, mulțumesc tuturor colegilor. Uh, comisia își suspendă activitatea astăzi. Mâine la ora 9 începem rapid cu uh, votul, așa încât nu uitați uh, cartela de vot. Mai avem uh, uh câteva minute la dispoziție. Uh, după câteva minute începem reuniunea coordonatorilor pe mâine.